Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Reluăm uh, consultările noastre, dragi colegi, și vă urez bun venit la reuniunea Comisiei de Control Bugetar. Bun venit celor care, depinzând de trenuri, au reușit să se lupte ca să ajungă aici. Mulțumesc uh, Bruxelles pentru această Belgie, pentru, uh, mă scuzați, pentru această grevă Am făcut 5 ore jumate pe drum, 200 de kilometri. Și cei care au vrut să vină cu mașina au probleme pentru că parte uh, partea din autostradă este închisă. Deci apreciez cu atât mai mult faptul că ați reușit să fiți aici. Urez bun venit doamne vicepreședinte a Comisiei, doamna Gheorgheva, și bun venit domnului Tavern, domnul Craf și ceilalți colaboratorii doamne comisar. Avem multe documente, vreau să mulțumesc domnului Lazaru de la Curtea de Conturi, vreau să uh, mulțumesc tuturor, aveți ordinea de zi în față, dar nu sunt propuse modificări de niciun fel, așa că se consideră adoptată. Reuniunea noastră poate fi urmărită pe internet, regimul lingvistic și toate celelalte lucruri au fost transmise la Cont News. Suntem la punctul 3 de pe ordinea de zi acum. Vicepreședinta ne-a transmis câteva documente importante, printre care și documentul de follow-up în ceea ce privește ultima descărcare de gestiune, raportul Comisiei uh, pentru 2014 și auditul intern ne-a anunțat că documentele aferente sunt gata și așteptăm uh, cu drag uh, raportul colegiului. Avem și raportul în ceea ce privește protecția bugetului european 2014. Doamnă vicepreședintă, eu v-aș da dumneavoastră cuvântul pentru a ne prezenta toate aceste documente. Vă rog. Uh. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Member of the Court of Auditors, ladies and gentlemen, Eh, doamnelor și domnilor, domnule reprezentant al Curții de Conturi, sunt împreună cu colaboratorii mei aici. Am venit la comisia dumneavoastră pentru a prezenta raportul cu numărul 4 al comisiei, care oferă foarte multe informații în legătură cu o gestionare uh, sănătoasă a bugetului european, așa cum ați spus și dumneavoastră în prezentarea dumneavoastră eh, de introducere, doamnă președinte. Uh, Uh, avem patru uh, documente. În primul rând, raportul de follow-up, care oferă o privire de ansamblu în legătură cu felul în care Comisia a urmărit sau a dat curs uh, și continuă să dea curs solicitărilor Parlamentului și Consiliului în timpul procedurii din 2013, procedurii de descărcare, apoi o privire de ansamblu a măsurilor de prevenire și de corectare adoptate în 2013, pentru a executa bugetul, apoi raportul de sinteză e un rezumat al raportului de uh, anual din 2013. Cu acest raport, Comisia își uh, asumă răspunderea pentru executarea bugetului anual și, în fine, uh, raportul intern al Serviciului de Audit, domnul director general este și el în uh, sală. E vorba de o vedere de ansamblu a schemelor din audit din 2013. Nu o să vorbesc prea mult, aș dori să uh, vă dau, permis, vă dau ocazia să puneți întrebări, vă să încerc uh, să răspund la ele, împreună cu domnul Kraft și domnul Taver. Uh, am venit aici pentru a răspunde la orice întrebare de ordin tehnic pe care doriți să ne adresați. Aș dori acum însă să mă refer la felul în care cele patru rapoarte se potrivesc uh, cu propunerile noastre uh, din mandatul nostru pentru 2013, buget axat pe rezultate. Noi uh, încercăm să ne bazăm pe doi piloni. În primul rând, să consolidăm respectarea regulilor și apoi să încercăm să obținem cât mai multe rezultate. În ceea ce privește conformitatea, vom continua să încercăm să găsim modalități pentru a ă, reduce riscurile. După cum știți, 80% din bugetul nostru e pus în aplicare de statele membre, ceea ce înseamnă că atenția noastră se îndreaptă tot mai mult în felul în care cooperăm cu statele membre, astfel încât statele membre să poată să își ă, asume răspunderea. Mă bucur de faptul că ați hotărât să invitați și Uh, o parte din parlamentele naționale în comisia dumneavoastră în cadrul procedurii de descărcare din acest an, pentru că astfel sunt implicate tot mai multe statele membre și putem împreună să uh, atragem atenția statele membre asupra problemelor care trebuie abordate. Săptămâna trecută v-ați întâlnit cu Uh, directorii generali de la marile direcții generale de cheltuieli care în rapoartele anuale vă explică ce fac pentru a preveni erorile și cum încearcă să, lacune, să completeze lacunele în sistemele de gestiune sau de audit uh, din statele membre. Și bineînțeles îi avem și pe auditorii noștri, inclusiv Serviciul de Audit Intern, dar și Curtea Europeană de Conturi și uh, organismele de control din statele membre, care toate au un rol important de jucat. Uh, și trebuie să vă spun că angajamentul nostru, cooperarea noastră cu uh, aceste organisme de control din statele membre este tot mai strânsă, tocmai pentru că dorim să sensibilizăm asupra acțiunilor din statele membre. Directorii generale au exprimat rezerve în domeniile în care e nevoie de o atenție mai sporită. Aceste rezerve uh, vizează mai ales sistemele de control. Și în raportul de sinteză se evidențiază uh, rezervele care au crescut ca număr, dar uh, sumele uh, expuse la risc uh, au scăzut. Deci considerăm că e un, uh, o tendință pozitivă. Există și tot în acest raport uh, Uh, o uh, sumă, deci o, o, o coroborare a bugetului uh, expusă riscului, deci este între 3,5 și 3,7 miliarde de euro. E o sumă pe care ne-a cerut-o. Ce putem face pentru a îmbunătăți sistemele de control și de audit? Bineînțeles că în aceste patru rapoarte subliniem că e nevorba de mai multe acțiuni. În primul rând, trebuie să avem o, un singur lanț de audit, apoi Trebuie să îmbunătățim uh, fiabilitatea informațiilor, mai ales a informațiilor pregătite uh, de statele membre, apoi uh, să îmbunătățim situația declarațiilor naționale. Trebuie ca statele membre să mm, folosească în mod mai judicios bugetul european. Și, în fine, un aspect care este foarte important pentru Curtea de Conturi, pentru dumneavoastră, dar și pentru noi, simplificarea simplificarea uh, pe care am promis-o pentru 2013-2020 deja, dar să vedem ce putem face mai mult pentru a simplifica și mai mult. Și bineînțeles că vom avea Uh, revizuirea la jumătatea mandatului a cadrului financiar multianual, care va interveni în viitorul apropiat și vom încerca să vedem dacă, deci să ajungem la anumite concluzii pe care să le punem în aplicare în a doua jumătate de mandat. Apoi veți, uh, în raportul de follow-up, veți găsi măsuri detaliate raportul de audit e o sursă foarte importantă de informații și aș dori să subliniez ce ne aduce nouă. În plus, faptul că se acordă atenției așa numite evaluări uh, de, a discrepanțelor, gap assessments. Deci uh, s-au identificat uh, riscurile de-a lungul procesului legislativ pentru ca aceste riscuri să fie atenuate. Deci noi întotdeauna considerăm că e mai bine să previi decât să vindeci. De exemplu, pentru fondurile de europene de investiții, serviciile de audit au ajuns la concluzia că legislația este complexă și nu e întotdeauna ușor de înțeles. Și că aceasta duce și la probleme la, de interpretare și apoi la o creștere a ratei de eroare. Deci, au fost în acest sens au fost emise recomandări pentru a face față provocărilor restante, de exemplu o abordare multianuală pentru a uh, construi sau a readuce încrederea, care deci astfel de măsuri aduc valoare adăugată Comisiei pentru că ele oferă o uh, viziune independentă asupra felului în care se pot corecta greșelile chiar de la începutul procesului. Uh, auditurile au fost uh, efectuate în 2013, 2014, 2015 și vicepreședintele Timmermans împreună cu noi va acorda atenție mai ales uh, auditurilor de prevedire. Și știm că, în ciuda eforturilor noastre, încă se mai fac uh, greșeli și deci capacitatea noastră de corectare trebuie să fie îmbunătățită. Și această uh, Ă, capacitate de corectare este detaliată în raportul nostru, dar aș dori să vă spun că în ultimii șase ani, între 2009 și 2014, ă, cuantumul mediu de corectare a fost de 3,2 miliarde de euro anual. E o sumă mare care corespunde la 2,4% din plățile medii din buget anual, ceea ce înseamnă că noi um, restrângem așa numita amprentă a greșelilor, luând măsuri cât mai prompt și mai decisiv. De asemenea, trebuie să reducem timpul Uh, de-a lungul lanțului, deci între prevenire, punerea în aplicare și corectare în programele multianuale și, după cum știți, e o chestiune pe care o vom continua uh, la, la Comisie. Am vorbit uh, destul de mult despre conformitate, dar până la urmă ce contează e ce obținem cu bugetul nostru, care sunt rezultatele, cum ne punem în slujba cetățeanului și aici ajungem la subiectul performanță. Noi ne-am axat pe rezultate. De la început am stabilit uh, această prioritate pentru comisie. Am avut în 22 septembrie o conferință care a reunit uh, funcționari de la comisie cu experți uh, de la Serviciul de Acțiune Externă, cu experți independenți, cu reprezentanții ai Parlamentului și cu reprezentanții ai Curții de Conturi și am ajuns la concluzia că Axarea aceasta pe rezultate trebuie să fie menținută și aceasta pe o perioadă cât mai lungă de timp pentru ca rezultatele pe care ni le dorim să fie obținute. Trebuie să fie o prioritate pentru toată lumea, deci nu numai pentru Comisie, dar și pentru statele membre, pentru uh, Curtea de Conturi, pentru Parlament, pentru Consiliu. Trebuie să ne păstrăm realismul o schimbare de paradigmă, de mentalitate înspre rezultate concrete nu se face de, o, de pe o zi pe alta și nu putem să uh, transformăm rezultatele într-un uh, criteriu de evaluare disponibil peste tot. Deci, cu alte cuvinte, dacă cheltuim un euro pentru a combate șomajul uh, la nivel local, într-un oraș sau într-un sat în Europeană, să putem să uh, demonstrăm la nivel european că șomajul a scăzut uh, în Uniunea Europeană. Deci e nevoie de timp și această raportare în funcție de rezultate trebuie să se facă de-a lungul timpului și să se facă în mod consecvent. Îi lăudăm pe cei care au făcut acest lucru, dar trebuie să învățăm de pe urma experienței lui, să vedem ce funcționează, dar mai ales ce nu funcționează, să tragem învățămintele și să le integrăm în uh, activitatea comisiei. Și trebuie să avem răbdare pentru că uh, schimbarea nu se face peste noapte, dar trebuie și să perseverăm și să avem repere de-a lungul timpului pentru a ne asigura că continuăm pe drumul cel bun. În raportul de follow-up uh, cu privire la acțiuni uh, există măsuri, apoi și în raportul cu privire la procedura de descărcare din 2013 și apoi în raportul de sinteză. Bineînțeles, sper ca astăzi, dar și pe viitor, să discutăm astfel de subiecte, să vedem în ce constă performanța împreună cu Comisia de Control Bugetar și Comisia de Bugete, am cooperat și am constatat că există diverse interpretări a performanței și a felului în care ea poate fi măsurată. Deci trebuie să dialogăm pentru a ajunge la uh, aceeași înțelegere a acestui concept. Cum putem măsura performanța cum o putem măsura mai bine? Sigur că ne bazăm pe rezultate, pe fapte concrete, dar cum putem aduna aceste rezultate concrete? Cât ne costă o această activitate și cum putem trage concluzii? Uh, ne vom întâlni recent noi comisarii uh, care ne ocupăm de, de aceste subiecte și performanța, rezultatele vor fi pe ordinea de zi, să vedem cum putem să continuăm pe viitor Uh, și să identificăm progrese în acest domeniu al performanței, astfel încât să permanentizăm aceste uh, rezultate durabile pe care ni le, ni le dorim noi, Colegiul Comisarilor. Știți că avem un grup interinstituțional cu privire la performanță care, din păcate, mm, a fost înființat un, puțin mai târziu decât ne-am așteptat. În orice caz, eforturile noastre converg în aceeași direcție. Mulțumim mult, doamnă vicepreședinte, pentru prezentarea rapoartelor. Dau cuvântul doamnei Lavaiova, raportoarea. Thank you very much, Madam Chair. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Am început deja o analiză a descărcării bugetare pentru 2013 și vom avea și o monitorizare, un follow-up și am avut o întâlnire foarte bună cu directorul general și aș vrea să subliniez anumite aspecte asupra cărora cu toți am ajuns de acord și e bine să vi le pot împărtăși direct. Mai întâi, sunt de acord cu dumneavoastră că în continuare e loc și de mai bine pentru a îmbunătăți performanța și că e bună această abordare axată pe rezultate, așa cum ați evocat-o în descărcarea 2013. Deci felicitări pentru asta. Aș avea o întrebare. Am câteva întrebări, însă prima dintre ele este aceasta și eventual după o primă rundă de întrebări, poate o să am ocazia să revin ulterior pentru a intra în detalii. Noi ar trebui să găsim o interpretare comună a acestei performanțe bazată pe rezultat. Lucru care este deosebit de important și pentru monitorizarea ulterioară, pentru că, evident, indicatorii uh, Uh, vor fi importanți și există așteptări. În momentul în care am citit raportul noastră de sinteză, trebuie să spun că uneori găsim acolo o, o definiția cuvântului performanță, însă e o abordare mai degrabă tradițională, pentru că performanța se înțelege ca ceva legat de uh, proiectele ce sunt uh, finanțate uh, și nu o performanță în sprijinul acțiunii instituțiilor. Deci s-ar putea aici să existe o discrepanță, să poate nu avem exact aceeași evaluare a performanțe. Și sunt de acord cu dumneavoastră că toate instituțiile ar trebui să aibă această abordare comună. și am împrumutat o expresie de la colegii noștri de la Curtea de Conturi, pentru că, într-adevăr, am discutat Comisia, Curtea de Conturi și uh, Parlamentul și ne-am dat seama că aceste chestiuni sunt înțelese în mod diferit în funcție de instituții. Deci aceasta era o primă întrebare deschisă către dumneavoastră. Un al doilea aspect. În această descărcare, descărcare 2013, e clar că puneți accentul pe noua perioadă de programare, introduceți câteva elemente uh, care țintesc calitatea, însă ar trebui să integrăm mai multe elemente de monitorizare pentru următoarele proceduri de descărcare. S-ar putea să existe oarecare discontinuitate, pentru că această descărcare bugetară nu se referă doar la un singur an, 2013, ci uh, de aceea noi trebuie să facem o legătură de la un an la altul, să avem o continuitate. Apoi o altă mare provocare reprezintă disponibilitatea datelor pertinente. Acesta este un adevărat scop în sine și aș mai avea o întrebare. Citind raportul de sinteză și monitorizarea pentru descărcare, aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că informațiile furnizate de statele membre sunt de încredere, fiabile și suficiente. Deci poate că aici ar trebui să aprofundăm acest aspect. O altă întrebare pe care vreau să vă adresez este care sunt așteptările dumneavoastră în ceea ce privește activitățile grupului înalt uh, înființat pentru simplificare. Dumneavoastră ați evocat simplificarea și suntem cu toții de acord că e un aspect foarte important Însă trebuie să putem evalua întregul proces de simplificare de-a lungul anilor și atunci aș vrea să știu care sunt așteptările dumneavoastră față de acest grup la nivel înalt în materie de simplificare. Și o ultima întrebare pe care aș dori să vă adresez. Dumneavoastră ați menționat un lanț simplu de auditare în toate rapoartele, în toate documentele și vreau să vă întreb dacă aceasta, această metodă funcționează deja, pentru că plecând de la experiența anumitor state membre, există suprapuneri, contradicții în felul în care evaluăm performanța. Există acest lucru în continuare și atunci cum uh, evaluați dumneavoastră acest lanț simplu de uh, auditare? Aș mai avea și câteva întrebări mai specifice pentru domnul director general Filip Tavern și serviciile de auditare. Aș avea câteva deci, întrebări specifice, dar eventual poate mai întâi vom evoca aceste chestiuni generale și vom avea un răspuns la acestea. Doamnă vicepreședintă, vă rog. Mulțumesc foarte mult. First on the uh, question of how we get... Mai întâi, în ceea ce privește întrebarea despre cum înțelegem ce înseamnă performanța. Răspunsul, pe scurt, este cu multe interacțiuni. Răspunsul mai pe larg ne spune că, din experiență, instituțiile, mergând pe calea performanței, ajung pe un drum uh, cu multe, multe interacțiuni, cu progres treptat, drum pe care trebuie evitate două erori. Odată, să nu înțelegem că performanța înseamnă doar un set de indicatori. Este un lucru periculos și asta din două motive. Avem tendința de a ne concentra doar pe lucrurile măsurabile, însă acestea poate nu sunt chiar cele mai importante. Și orientăm resursele înspre acele domenii ușor de măsurat. De exemplu, numărul de copii în școli, numărul de Uh, sau câți kilometri de infrastructură rutieră de calitate avem, dar nu îmbunătățirea calității vieții, nu îmbunătățirea calității uh, locurilor de muncă, lucruri mai greu de măsurat din punct de vedere științific. În al doilea rând, a doua eroare este aceea că ne pripim înspre un set de indicatori și nu încercăm pe cale interactivă să ajungem la soluția cea mai identifica ce mijlocește progresul. La Banca Mondială, de unde vin eu, au, au durat, a durat 10 ani până să avem un cadru bazat pe rezultate, cadru operațional. Cadru care, de fapt, nu este perfect și ei recunosc asta, dar îmbunătățesc treptat. În mod cert, trebuie să începem și noi de undeva și de aceea consider că la comisie trebuie să avem o abordare orizontală în așa fel încât să avem o vedere de ansamblu comună, o viziune comună. Începem prin crearea unui cadru simplu, în așa fel încât să ne dăm seama care este problema pe care vrem să o rezolvăm, cum și care sunt rezultatele cele mai probabil de obținut și cum știm să ajungem la acestea. Deci creăm acest uh, cadru, analizăm problema prin aceste criterii și treptat ajungem la o, o finanțare bazată într-adevăr pe performanță ca și criteriu definitoriu. Dar, uh, bineînțeles, trebuie să vedem cum uh, orientăm totul în funcție de exercițiul bugetar european. Sunt de acord cu dumneavoastră că e nevoie să avem o abordare mixtă, pe care tradițională și uh, în termenii mai sus uh, menționați. Să vedem dacă într-adevăr banii investiți oferă rezultatele scontate. Comisia aceasta trebuie să ne ofere presiunea necesară, dar și să înțeleagă că durează ceva până să obținem o schimbare în mentalitate, pentru că despre asta este vorba. Noi suntem niște pionieri la comisie și cu statele membre. Unele state membre sunt mai avansate decât altele, lucruri care trebuie recunoscut ca atare. Există chiar în cadrul statelor membre unde anumite sectoare sau anumite activități dau rezultate mai bune. Însă, dacă vom fi sistematici în abordarea noastră, dacă vom face evaluare, știți că anual avem o, conf- o conferință bazată pe uh, analizarea acestor rezultate, atunci vom rămâne pe drumul cel bun și cred că, într-adevăr, schimbările nu vor întârzia să apară. Schimbări semnificative. Să nu uităm că pentru mulți de la comisie, domină atitudinea din trecut, când comisia a avut o problemă uh, total diferită. Cum să cheltuiască banii pe care îi are? Un director general la vremea respectivă măsura succesul sau eșecul activității sale în funcție de dacă banii alocați sunt cheltuiți. Nu se uita nimeni la rezultate. Directorii de pe atunci nu făceau asta și spun director și nu directoare. Și cu privire la cel de-al doilea element, uh, pro, uh, perioada de programare și continuitatea între descărcarea de gestiune 2013 și 2014 și uitându-ne înspre viitor, pot să vă spun că nu avem uh, încotro. În continuare rezolvăm problemele fostei perioade de programare și sunt proiecte în care legătura dintre ce s-a făcut și ce se întâmplă acum cu noile fonduri este una directă. Ce dorim noi să facem aici? Să ne concentrăm mult mai mult pe performanță, pe obiective macro, după cum bine le cunoașteți deja, în noua perioadă de programare există două mari schimbări, condiționalitățile macroeconomice fiind una dintre acestea să vedem dacă finanțarea sprijină obiectivul total al dezvoltării macroeconomice. Și în al doilea rând, performanța și rezerva de performanță care există pentru a-i răsplăti pe cei care se descurcă bine. Această conectivitate va apărea și mai mult în exercițiul de pe 2014 și apoi în exercițiul din 2015. Dumneavoastră spuneați că e important ca informația să fie de încredere și suficientă. Um, iau notă de această critică și anume faptul că accesibilitatea nu este una de la sine înțeleasă. Avem informații credibile, putem garanta pentru ele, dar în continuare nu avem o informare sistematică pentru a analiza performanța și de asta avem nevoie cu statele membre. Dacă schimbăm modul în care evaluăm activitățile și include mai multe obiective de performanță, atunci se prea poate să nu existe sisteme care să încorporeze toate aceste noi date. De aceea trebuie să lucrăm și la acest capitol. Cu privire la grupul de la nivel înalt pentru simplificare, noi ne dorim un lucru cât se poate de clar. Vrem să analizăm toate cerințele noastre, toate procedurile noastre, vrând să, catalog, să identificăm trei cat categorii. De ce avem nevoie pentru a ne implementa uh, proiectele cu protejarea uh, intereselor financiare ale Uniunii Europene? În al doilea rând, lucrurile care sunt bune de avut pentru că aduc îmbunătățiri, dar care nu sunt absolut necesare și, în al treilea rând, lucrurile redundante. Evident, obiectivul nostru principal este să eliminăm redundanțele. Nu avem nevoie de aceste lucruri pentru a proteja interesele financiare. La categoria a doua trebuie să ne dăm seama de ce lucruri avem cu adevărat nevoie. Aici, sigur, se face o judecată, iar grupul de la nivel înalt trebuie să ne ofere înțelepciunea sa. Și apoi să ne axăm pe ce contează cu adevărat în loc să avem tot felul de uh, trâmbițe care uh, fac zgomot, dar nu protejează nici de cum interesele financiare ale Uniunii. E greu de făcut asta la nivelul lanțului de audit. Toată lumea este pentru, dar când uh, e vorba de trecut la fapte, uh, automat uh, toți consideră că bucata lor de audit este, bineînțeles, cea mai importantă lucru de care nu ne putem lipsi. Și atunci întrebarea este, sau filtrul pe care trebuie să-l aplicăm, este avem nevoie sau nu de un anumit lucru. Președinta, mulțumesc. Martina, dorești să continui cu întrebările? Te rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte. Mulțumesc pentru răspunsuri. Aș dori să trec direct la raportul de audit intern, dacă e posibil, să avansăm un pic pentru că acolo aș avea câteva întrebări mai specifice. Pentru că am, deci, vă mulțumesc mai întâi pentru raport, însă am observat că în 2014 au existat 126 de recomandări, din care 15, 50 au fost considerate a fi deosebit de importante, două importante și nu au fost acceptate de către management și Aș dori să știu dacă eventual serviciile dumneavoastră ne pot explica un pic mai bine care au fost problemele și cum anume ați făcut această clasificare. Iată o primă întrebare. Apoi, la punctul 4, sub punctul 3, vă referiți la un audit în ceea ce privește procedurile administrative referitoare la semestrul european. Și aici aș dori să știu dacă s-a făcut vreo o, auditare a inițiativelor emblematice și a strategiei 2020, dacă da sau nu și dacă nu, de ce? A fost o idee bună sau o decizie înțeleaptă? Apoi, în ceea ce privește fondurile structurale, am observat că acolo au fost identificate câteva aspecte destul de importante, Direcția Generală Regio și Direcția Generală Ocupare au spus că e nevoie de o supraveghere a sistemului de control din partea statelor membre în ceea ce privește programele operaționale și uh, um, orientarea acestora către rezultate și bazate pe performanță și despre felul și de asemenea referitor la felul în care au fost gestionate aceste resurse. Și atunci aș dori să știu cum anume s-a adoptat strategia, adaptat strategia noastră față de aceste observații. Și o altă întrebare pe care vreau să vă adresez se referă la felul în care calculați rata de eroare în DigiRegio pentru 2013, pentru că serviciile noastre subliniază că rata de eroare uh, e destul de diferită de la un stat membru la altul și se pare că acolo există un risc de subevaluare. Și apoi, ratele de asemenea de recuperare a fondurilor sunt foarte diferite și nu sunt neapărat foarte fiabile. Evident, acest lucru uh, poate fi pus sub semnul întrebării pentru că există niște verificări destul de limitate pe acest subiect. Deci vom aprofunda acest lucru în descărcarea pentru 2014. Apoi, cum anume astfel de îmbunătățiri au fost integrate în text, în uh, descărcarea 2013 din partea Direcției Generale Regio? S-ar putea să existe niște diferențe foarte mari între rezultatele de audit ale DG Regio și cele ale Curții de Conturi. Deci s-ar părea că, spre exemplu, Direcția Generală Regio este mai puțin activă decât Direcția Generală Agri. Și um, ar fi poate interesant să punem această întrebare directorului general Agri Oare sunt mai puțin activi sau e poate agri sunt prea activi? Apoi, cum putem rectifica aceste rate de eroare de, uh, comunicate de către statele membre? Care este părerea serviciilor uh, de auditare pe acest subiect? La ultima noastră ședință am vorbit despre programul cadru de cercetare, cel de-al șaptelea program cadru de cercetare și s-a evocat ideea unei coordonări între toate direcțiile generale. Acest lucru este destul de complex. Uh, și Centrul Comun de Cercetare, uh, dacă acesta, aș vrea să știu dacă acesta este asociat celorlalte direcții generale și proiectul celui de-a șaptelea proiect de cercetare și uh, putem avea o confirmare în acest sens. Oare ar trebui să ne așteptăm la oarecare ameliorări în ceea ce privește uh, activitatea lor până în 2020? Și apoi ultima întrebare în ceea ce privește declarația de asigurare uh, a delegațiilor Uniunii Europene, a misiunilor UE în Serviciile dumneavoastră regretă faptul că nu există niște recomandări foarte clare pentru aceste delegații și există niște rezerve care au fost uh, exprimate de către șefii de delegații. Deci care, sunt, uh, care este ghidul următor sau care sunt liniile directoare pentru aceste misiuni? Și aș vrea să știu dacă există o coerență și cum s-ar putea explica astfel de rezerve. Care este punctul dumneavoastră de părere pe uh, aceste întrebări? Iată, în principiu acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc. Doamnă vicepreședinte, vă rog my, understanding is that it would be best to act Cred că cel mai bine ar fi să întrebați pe domnul director general pentru audit intern ca să vă ofere el un răspuns direct și uh, dacă avem noi ceva de adăugat, atunci îi dau cuvântul lui Manfred Kraft. Merci, madame la, la vice euh, Mulțumesc, doamnă vicepreședinte, doamnă președinte, doamnă raportor. Am uh, notat toate întrebările dumneavoastră care acoperă tot raportul care v-a fost trimis și mă, treb că, mă, mă tem că dacă ar trebui să vă răspund în amănunt la întrebările dumneavoastră, ne-ar trebui câteva ore, pentru că practic ne puneți întrebări în legătură cu toată procedura de audit din 2014. Deci o să încerc în concluzie să răspund la întrebările cele mai delicate și dacă doriți putem intra în amănunte dacă insistați. În legătură cu prima întrebare, aș dori să fac o observație de ordin general. Anual uh, persistă o uh, lipsă de înțelegere, poate că legislația nu este suficient de clară. Raportul care a fost trimis a fost raportul Comisiei cu privire la activitățile de audit intern pentru 2014. Deci nu e un raport de, al auditorului intern, ci e un raport al Comisiei. Acestea fiind spuse, un auditor intern prin definiție, raportează Colegiului Comisarilor. Și deci o parte din informație este publică și o altă parte nu este publică. Dar mm, poate fi uh, accesată în uh, um, conformitate cu articolul 319 din tratat uh, de către Comisia de Control Bugetar, ca să nu există neînțelegeri în legătură cu cele 127 de uh, recomandări, 57 importante, 50 importante, două foarte importante, nu sunt puse în aplicare. La pagina 6 din documentul de lucru care însoțește raportul aveți uh, detalii. Avem o pagină de explicații aici și mi-ar părea rău Uh, să citesc uh, această pagină, nu mi se pare foarte uh, inspirat. În orice caz, cele două recomandări importante care au fost refuzate au fost făcute de către DG DEFCO. E vorba de recomandările cu privire la ajutorul extern, asistența externă. Una dintre ele vizează o recomandare al cărei scop este să obțină obiective pe proiect și deci obiective de performanță i-a fost refuzată datori, de către DEFCO datorită modului de gestionare. DEFCO susține că, având în vedere că e vorba de o gestionare indirectă în temeiul regulamentului financiar, nu trebuie pusă în aplicare această recomandare. Și a doua recomandare, și aici sunt de acord cu dumneavoastră, uh, e vorba de the assurance building process in EU delegations, care a fost uh, refuzată uh, din același motiv de către DEFCO, datorită unei probleme de abordare. În ambele situații, riscurile legate de aceste uh, recomandări sunt asumate de către directorul general de la DG DEFCO. Cinstit, chiar dacă e vorba de recomandări considerate foarte importante, ele nu sunt totuși cruciale. Deci, în, audier, în recomandările de audit, începem uh, la primele puncte pe listă cu recomandări foarte importante. Eu am făcut una în 2013, niciuna în 2014 și este una în, pentru 2015. Și aceste recomandări trebuie uh, tratate cu mare prudență pentru că uh, e vorba de aspecte foarte importante pentru credibilitatea Comisiei. Aceste recomandări periclitează un proces în cadrul Direcției Generale, dar nu întreaga declarație a directorului general. Deci, nu e vorba de un aspect care ar uh, periclita asigurarea de descărcare care este conferită colegiului, dar e o recomandare care are consecințe suficient de grave pentru ca ei să-i fie dat curs. Deci nu a fost uh, cazul până acum din motive de o opțiune metodologică, să zicem, a DG uh, DEFCO. Sigur că notăm în continuare că riscul este real și auditurile pentru 2015 vor continua să țină cont de aceste aspecte. Însă țineam să subliniez că din cele 127 de recomandări, totuși nu există decât două care nu au fost puse în aplicare, deci totuși nu e o, o cifră foarte mare. Cu timpul se vor mai acumula pentru că ordonatorii de credite își vor da seama că recomandările de audit necesită foarte mult uh, muncă și probabil că nu le vor mai accepta cu același entuziasm. În ceea ce privește semestrul european, Serviciul de audit intern al Comisiei nu a auditat decât procesul administrativ. Deci, procedura de punere în aplicare și nu conținutul. E o, o, o, o opțiune. Problema însă este că trebuie, ne lipsește un punct de repere, un benchmark. Deci nu avem un astfel de benchmark ca în celelalte audituri de performanță, pentru a ajunge la un benchmark, ar trebui să ajungem la un astfel de benchmark cu uh, entitatea auditată, ceea ce ne-ar lua prea mult timp. Și noi considerăm că e mai important ca colegiul uh, comisarilor să primească asigurări în legătură cu faptul că semestrul european, din punctul de vedere al procedurii administrative și al coordonării serviciilor, e bine organizat. Așa este. Am făcut uh, recomandări care au fost transpuse în uh, faptă imediat de către uh, secretara de pe atunci, care e acum la pensie, dar care imediat a pus în aplicare recomandările pe care le-am publicat uh, cu ocazia acestui audit. În legătură cu a treia întrebare pe care mi-ați pus-o, ea se referă la fondurile structurale și așa numitele common issues, probleme comune. Mă întrebați în ce măsură strategiile de auditare au fost adaptate recomandărilor care au fost făcute în cadrul acestor audituri. Răspunsul meu este că nu știu încă, pentru că, bineînțeles, că atunci când facem recomandări, atunci apare, uh, începe munca interesantă. Munca de audit nu e decât o mare pregătire, de fapt punerea în aplicare a recomandărilor uh, prin intermediul unui plan de acțiune al serviciului auditat, atunci începe partea interesantă. Acest plan de acțiune trebuie să fie lansat în 2015 de către DigiRegio și DigiEmploa și în 2015 Uh, și în uh, primul semestru 2016, în funcție de ritmul de punere în aplicare a acestor recomandări, se va face o evaluare. Doamnă președinte, am spus deja câteva cuvinte. Auditurile cele mai importante în programul 2014, e vorba de auditurile la care s-a referit și doamna vicepreședinte al Comisiei, așa numitele gap assessment. Deci, uh, punerea în aplicare a recomandărilor și verificarea eficienței acestora se va face în primul semestru 2016 probabil în al doilea trimestru 2013, înclin eu să cred. Deci, din păcate, după descărcarea dumneavoastră. Deci la începutul uh, verii sau la sfârșitul primăverii. Sigur, totul depinde de uh, executarea de către direcțiile generale. Deocamdată nu sunt în măsură să vă spun în ce măsură strategiile de audit au fost adaptate. Îmi mai puneți o întrebare în legătură cu diferența de apreciere între curte și comisie cu privire la ratea de eroare, mai ales în ceea ce privește fondurile structurale. Mă întrebați mai ales, sau afirmați, nu știu dacă e o afirmație sau o întrebare din partea dumneavoastră, întrebați sau afirmați că DG Regio este mai uh, puțin activă decât DG Agri. cred că trebuie să vedem care este rolul auditului intern al Comisiei față de auditul efectuat de către Curtea de Conturi. Diferența e foarte mare între rata de eroare uh, a curții și evaluarea făcută de uh, auditul intern al Comisiei. Aici nu o să vă fac o prezentare teoretică, aș avea nevoie de prea mult timp, dar este o diferență foarte mare între așa numită multianualitate a operațiunilor studiate, mă refer mai ales la corecturile financiare, forfetare, apoi problemele inerente care apar legate de faptul că uh, corectarea greșelilor dintr-un an se face uh, câteodată chiar la câțiva ani mai uh, târziu și deci capacitatea de corectare a comisiei pentru uh, un an se poate face, dar e nevoie de o perioadă foarte lungă de timp pentru a trage o concluzie definitivă. Și e mm, motivul pentru care există diferențe între cele două audituri. Sigur că noi apreciem uh, mm, auditul intern al Comisiei și mai ales capacitatea de corectare. Și astfel putem ajunge la concluzii diferite față de uh, curte care nu analizează decât pe un an uh, un eșantion de operațiuni derulate într-un an. O altă întrebare. Dacă DG Agri este mai activă decât DG Regio? Aici nu pot să mă pronunț uh, în mod oficial, în orice caz n-am nici posibilitatea să compar activitatea celor două direcții generale pentru că în parte ele funcționează în mod asemănător și în, în parte în mod foarte diferit. Dezvoltarea rurală e un fond structural, care este aproape de fondul Regio sau de Fondul Social European, dar celelalte activități sunt și ele foarte importante. Primul pilon e politica agricolă comună, care funcționează în virtutea unor mecanisme complet diferite. Deci riscurile sunt de altă natură. E o finanțare 100% făcută de către comisie și deci posibilitățile de uh, intervenție agri, ale DG Agri în ce privește recuperarea fondurilor sunt mult mai uh, extinse decât DG Regio, care, pentru că se lucrează în cofinanțare și într-un cadru legislativ complet diferit. Și deci în uh, așa numitul gap assessment, am ajuns la concluzia că riscul este foarte mare, tocmai datorită diluării anumitor prevederi în procesul legislativ. Mă tem că dacă această dezbatere, dacă o continuăm, riscă să devină prea tehnică și sper că va furniza elementele care să Uh, vă permită să trageți propriile concluzii în ce privește DG Agri sau, Agri sau DG Regio. În orice caz, ce vă pot spune este că aceste două direcții generale cooperează foarte mult, am excelente relații cu uh, colegii mei, uh, omologi de la DG Regio și de la DG Agri, Agri și nu cred că ar fi util să continui cu compararea metodelor lor. Apoi mai puneți o întrebare în legătură cu acest Common Support Center în domeniul cercetării. Dacă e eficient, dacă funcționează, mă întrebați. Și de această dată e prematur, nu vă pot da un răspuns. Acum uh, facem auditul, deci auditul este în curs. Am desfășurat prima fază a așa numitului gap assessment pentru 2020 și uh, urmează faza a doua. Dar, atenție, acest centru nu e competent decât pentru Age 2020, nu pentru cadrul financiar 7, care e de competența vechilor structuri. Domnul Goț, uh, care este dumneavoastră, cred că v-a transmis această informație totuși. Apoi, mai impuneți o întrebare legată de șefii de administrație din delegații și dacă pentru ei liniile directoare furnizate de către Digidevco sunt suficiente. Încă o dată, același răspuns, am făcut un audit, avem recomandări și trebuie să verificăm dacă ele sunt puse în aplicare. Deci întrebările dumneavoastră sunt pertinente, dar sosesc puțin cam de vreme, pentru că aceste audituri au fost terminate la sfârșitul anului 2014. Planurile de acțiune prevăd acțiuni pentru 2015, chiar începutul 2016, deci e timpuriu să ne pronunțăm în legătură cu eficiența lor înainte de momentul respectiv când direcțiile generale ne vor spune că toate acțiunile au fost puse în aplicare. Rămân, bineînțeles, la uh, dispoziția dumneavoastră pentru orice alte întrebări detaliate, dar poate ar fi mai bine, dacă doriți să intrăm în amănunte, să ne întâlnim totuși într-un cadru mai restâns. Mulțumesc! Mulțumesc și uh, iată că acum sunt eu raportoare, eu vorbitoare, ultima pe listă. Uh, am fost și eu raportor și uh, discutând despre raportul de descărcare de gestiune a Parlamentului, mă interesează foarte tare acest uh, subiect. suntem ca într-o uh, satiră adevărată. Raportul constată, de exemplu, că există conflicte de interese la nivelul managementului în statele membre. Și atunci Comisia, în raportul colegiului, ne spune că uh, de fapt, nu e voie să existe acest conflict de interese și că prin legislație ar fi exclus. Foarte bine, dar dacă acesta apare totuși, ce rămâne de făcut? Această întrebare e în continuare uh, la ordinea zilei și deplâng faptul că se întâmplă asta. Consider că Comisia nu privește realitatea în ochi. Sunt probleme care domină în statele membre și Comisia nu face nimic. Doar făcând ceva vom reuși să progresăm. În rest, celelalte documente nu ne aduc nimic cu protecția intereselor financiare și așa mai departe. Sunt nereguli și aceste lucruri rămân problematice. Deci, în primul rând, mă interesează uh, conflictul de interese la 56, uh, punctele 441. Și raportarea noastră are dreptate. Avem raportul de sinteză pentru 2014, de unde rezultă foarte clar problema. Digi Regii a uh, spus că 96% din uh, cota de eroare este de încredere. Dar la Digi Agri diferența a fost foarte mare. Digi Regi a sporit uh, uh, cota de eroare de la 1,8 la 2,6. Deci a dublat-o și uh, s-a acceptat și cota aceea de 0,88% uh, de eroare, dar mai apoi s-a sporit cu 0,9%. Se acceptă mai puțin, dar se corectează cam tot pe atâta. Și e frapant faptul că la dezvoltare rurală uh, s-a ajuns de la 1,5 la 5,09 diferențele sunt flagrante și neregulile sunt de asemenea flagrante pentru că nu există uh, o aplicare unitară a regulilor în statele membre. Unii, de asemenea, cred, care, cred în statisticile furnizate, alții nu cred deloc în ele. De fapt, întrebarea care este? De ce mai există corecturi dacă oricum cifrele sunt false sau sunt greșite? Mă uit la documentul de lucru al Comisiei și la raportul de gestiune avem o abordare de-a dreptul filozofică în ceea ce privește datele false. La 34, într-adevăr, rezultă exact această satiră, pentru că se spune, nu e nici fals, nici incorrect, dar uh, trebuie să existe posibilitatea ca lucrurile incorrecte să fie corectate. Ce înseamnă asta? Acest uh, punct al, uh, în ceea ce privește prelucrarea rezultatelor controlului bugetar este unul foarte, foarte serios. Statele membre, se spune, nu fac nimic. Eu vreau ca tocmai acolo să se întâmple ceva. Uh, ți se face părul măciucă în momentul în care vezi ce se întâmplă. Și mulțumesc pentru documentul de audit intern. Acolo se spune, de exemplu, în lumina acestui, acestui exercițiu de audit că pentru perioada 2014-2020 lucrurile vor continua și vom merge din rău în mai rău. Comisia va avea pe viitor mai puține marge de manevră decât acum. Și atunci ne întrebăm, încotro mergem și ce facem acum pentru că sunt aceste fonduri. Nu vrem pur și simplu să aruncăm cu banii, mai ales în momentul în care sunt aceste nereguli. Și dacă comisia nu va avea posibilitatea de a interveni, trebuie să o lăsăm baltă. Vom avea doar rapoarte frumoase, poezie, culori, fără însă niciun fel de valoare adăugată. Oamenii toți vor ști că uh, nu valorează nimic. Noi știm asta, dumneavoastră veți ști asta și ne prefacem de parcă totul este grozav și mai mult decât atât, ne prefacem uh, că mm, credem în ceea ce citim. Până la urmă, toată lumea știe care este adevărul și uh, mai mare nu poate să fie această satiră. Mă refer acum și la subiectul Olaf. Mulțumesc pentru toate aceste observații. Mm, la punctul 44 uh, vedem că iarăși comisia rămâne în urmă. Avem uh, acum cu comisia de uh, um, supraveghere, o nouă etapă. Um, de exemplu, am constatat nereguli cu costurile de călătorie. Eu vreau să știu care sunt costurile de călătorie comparat, la nivel comparativ la nivelul colegiului. Să vedem de-a lungul timpului cum au evoluat aceste costuri, de dragul unei transparențe totale pentru care uh, militez eu și dacă e să fie transparență, să fie pentru toată lumea. Această poveste e de însemnătate pentru noi. Noi vedem că lucrurile au ajuns la un nivel uh, care ne afectează pe noi toți. Nu putem continua astfel, așa că aș aprecia dacă ne-ați spune încotro ne îndreptăm și care este planul dumneavoastră. Mulțumesc de pe acum pentru răspuns. Vă rog. We are going to uh, split the answers. I would take part voi răspunde în parte la întrebările dumneavoastră și colegul Kraft va răspunde la celelalte set de întrebări. Mai întâi, conflictul de interese. Da, noi recunoaștem faptul că acea, aceasta este răspunderea statelor membre. Ele sunt cele care trebuie să se asigure că nu există conflict de interese în implementarea programelor finanțate cu buget european. Noi am fost foarte doritori să obținem un angajament sporit din partea statelor membre, chiar și în declarațiile uh, naționale. Însă până prezent am făcut un progres destul de limitat, ceea ce nu înseamnă că vom lăsa totul baltă. Pentru că în materie de responsabilitate uh, referitor la felul în care se utilizează bugetul european, statele membre trebuie să vină cu un sistem care să ne ofere suficiente asigurări, și anume că există nivelul cel mai înalt de responsabilitate și de uh, tragere la răspundere în statele membre. Și eventual Manfred se va referi mai mult la acest lucru. Apoi, al doilea aspect pe care l-ați evocat, și anume OLAF. Este foarte neplăcut faptul că o chestiune bugetară minoră, care a fost între timp uh, corectată, a luat atât de, de proporții atât de mari. Am uh, discutat cu directorul general Falov și chiar azi dimineața l-am discutat și cu președintele Comitetului de Supraveghere și pentru a avea o transparență de plină, pot să vă spun că felul în care acest subiect a fost prezentat de către Olaf a fost uh, nu neapărat foarte iscusit, pentru că, într-adevăr, a existat o rectificare bugetară și uh, Comitetul de supraveghere avea două opțiuni. Fie să își scadă cheltuielile, fie să solicite o rectificare. Și Comitetul de Supraveghere a ales prima cale și anume să-și reducă cheltuielile după ce au uh, fost avertizați de către Olaf. Și noi considerăm că astfel problema s-a rezolvat. Cu toate acestea, acest lucru a demonstrat că felul în care, în momentul de față, bugetul Comitetului de Supraveghere este gestionat optim. Am luat decizia să luăm măsurile necesare vis-a-vis -vis de ofițerul de plăți, în așa fel încât pe viitor să evităm astfel de scenarii sau de uh, erori, care până la urmă urmei sunt minore. Așa că, în ceea ce privește prezentarea mea astăzi în fața comisiei dumneavoastră, pot să vă spun că am lansat o revizuire, am întreprins măsuri în acest sens și am speranța că peste 2-3 săptămâni o să fiu în măsură să vă raportez din nou uh, mai concret, care, este, care va fi exact pe viitor rolul ofițerului care autorizează plățile și cum îl vom defini. Eu am discutat cu președintele Comitetului de Supraveghere și el susține această abordare și vom lua toate măsurile ce se impun. Iar președintele Comitetului de Supraveghere mi-a spus că și-ar dori să aibă chiar un audit la nivel intern care să fie făcut pe comitetul său, tocmai în așa fel încât pe viitor să ne putem organiza, să se poată organiza în modul cel mai eficient din punct de vedere al uh, gestiunii, pentru că e un buget destul de mic. Și uh, înainte să dau cuvântul colegului meu, domnului Kraft, Aș mai face încă un comentariu general. Ce anume? Eu, sunt vremuri grele pentru Europa, cu toții recunoaștem acest lucru. Sunt vremuri în care cu toții suntem puși la încercare și trebuie să vedem cum putem menține încrederea cetățenilor și anume că Europa ne aduce tuturor o plus valoare. Și, doamna președinte, eu înțeleg faptul că vă doriți o modificare mai profundă și mai rapidă. Înțeleg asta. Însă vreau să vă spun atât dumneavoastră și tuturor celor care se află aici în sală că eu și colegii mei înțelegem foarte clar care este responsabilitatea noastră, tocmai pentru a construi această credibilitate a, a Uniunii Europene referitor la felul în care utilizăm banii uh, contribuabililor publici. Mm, și e clar că luăm toate măsurile ce se impun în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnă vicepreședinte, pentru că mi-ați dat ocazia să răspund la aceste întrebări adresate uh, de la prezidiu și de doamna raportor în ceea ce privește rata de eroare. Problema în ceea ce privește fiabilitatea Uh, datelor statistice din partea statelor membre și ce anume putem face? Ei bine, aș începe prin a spune că există o rată de eroare reziduală care există în momentul în care calculăm impactul. Deci momentul de adevăr pentru a estima într-adevăr această rată reziduală este uh, un fel de previziune pentru viitor. Noi am încercat să evaluăm sumele și riscul și doamna vicepreședinte s-a referit la acest lucru, care se află între 3,6 și 5 miliarde de euro. Acum, capacitatea de corectare și doamna vicepreședinte a menționat comunicarea referitoare la protecția intereselor bugetului european. Avem aici instrumente de prevenire și instrumente de corectare. Pentru prima categorie, Comisia, în raportul de sinteză, a venit cu o estimare în ceea ce privește viitoarele eventuale corecturi ce ar putea să intervină. Deci, ce am făcut? Am luat sumele de care dispuneam în bugetul european de până în prezent și după o analiză foarte aprofundată și de altfel și Curtea Europeană de Conturi a făcut acest exercițiu de analiz, analiză, am încercat să estimăm ce s-ar putea întâmpla pe viitor. Deci e vorba de o corectură ex ante, corecturi ce sunt făcute înainte ca și Curtea de Conturi să opereze auditul său, pentru că altfel s-ar putea să ajungem cu un fel de duble estimări, corect corectări care au fost făcute și care sunt legate de niște sume care de fapt nu sunt reluate ca și erori în auditul Curții de Conturi. S-ar putea ca, dacă nu procedăm așa, să le numărăm de două ori. Apoi, e vorba de ajustări tehnice. Și bazându-ne pe aceste ajustări tehnice, putem estima că pe viitor vom ajunge la 2,7 miliarde de euro. Deci, bazându-ne pe cifre care uh, datează încă din 2011. Am făcut această analiză în așa fel încât să punem la punct acest sistem de uh, corectare. Acum, în ceea ce rata de uh, eroare reziduală, aceasta nu, nu ne permite să uh, Și în final, pentru a încheia, poate nu acum e momentul cel mai potrivit, poate nu aveți la îndemână acest lucru, însă aș vrea să îmi spuneți ce anume s-a întâmplat cu decizia din iunie 2015 referitor la programarea bugetară 2004-2009 pentru FEDER. Pentru că Curtea Europeană de Justiție ne-a transmis această decizie și cred că este una obiectivă și eventual dacă sunteți în măsură să-mi răspundeți acum, ar fi foarte bine. Doamnă vicepreședinte, aveți cuvântul. Uh, uh, mulțumesc și mulțumesc și pentru întrebări și pentru comentarii și de această dată vă va răspunde și domnul Kraft. În ce privește raportul articolul 318, a fost adoptat în iunie 2015, însă va fi prezentat în plenul Comisiei dumneavoastră de către secretarul general al Comisiei în ianuarie, în timpul audierii sale de descărcare. Deci e prevăzută prezentarea ca parte a procedurii de descărcare. În al doilea rând, în ceea ce privește cofinanțarea, faptul că e disponibilă sau nu și faptul că se subminează uh, derularea proiectelor și a programelor. Am, fost, am dat dovadă de flexibilitate în țările respective. Am încercat să le sprijinim pentru ca ele să poată să tragă foloase de pe urma bugetului european, în ciuda dificultăților. După cum știți, uh, țara care s-a confruntat cu cele mai multe probleme, Grecia, am trecut la o finanțare uh, 100% din partea Comisiei pentru programele prioritare. E un acord o învoială temporară, credem că trebuie să existe cofinanțare ca probă sau ca dovadă a angajamentului, dar trebuie și să acceptăm faptul că între timpul în care s-a identificat problema și timpul în care Comisia a trebuit să ia acțiuni, uh, s-ar putea să fie apărut și alte probleme care să fi intervenit între timp. În orice caz, rog pe Manfred să se exprime uh, pe acest aspect. În ceea ce privește accesul la documente și observația dumneavoastră, după cum știți, întotdeauna am încercat să dăm dovadă de transparență față de Uh, membrii Parlamentului. Vom încerca să vă punem la dispoziție și mai multe documente și vom reveni cât de repede cu putință. Vom încerca să ne organizăm cu colegii într-un într format uh, adecvat și îl rog pe Manfred să, re, să se refere la restul întrebărilor. Și aș dori, doamnă președinte, să mai subliniez doar că la patru și jumătate începem dezbaterea, deci dialogul tripartit cu privire la buget și la un moment dat va trebui să plec. Atunci îi dau cuvântul în primul rând lui Bart Stas. Deci dacă mai există întrebări din partea eurodeputaților, uh, vă rog să mi le adresați acum. Poate uh, uh, vom da cuvântul mai târziu lui Manfred. Da, deci mai bine așa. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am trei întrebări. În urmă cu câteva luni ați venit uh, la comisia noastră pentru a vorbi despre acordurile cu privire la tutun și trebuie, ce trebuie să facem în acest sens în 2016? Ați spus că înainte de vacanța de vară urma să fie publicat un raport. Mm, dacă nu mă înșel, uh, acest raport de valoare încă nu a fost publicat. Poate că ar trebui ca în cadrul descărcării, procedurii de descărcare, să ne spuneți uh, cum arată calendarul. Și la Parlamentul European avem rapoarte care vizează aceste uh, acorduri cu privire la uh, tutun, deci poate ne puteți spune câte ceva în legătură cu acest uh, raport. Acum aș dori să mă refer la ce spunea doamna Cresle în legătură cu Comitetul de Supraveghere al OLAF și conflictul care a izbucnit uh, în Politico. A fost o scurgere de informații care a fost organizată de către OLAF. Spuneați că nu are rost să, uh, să facem uh, prea multă tevatură, că vă pare rău ce s-a întâmplat. V-ați întâlnit cu directorul general de la OLAF, v-ați întâlnit cu președintele Comitetului de Supraveghere, toate bune și frumoase. Ne bucurăm și că ne anunțați această măsură care să ne permită să uh, ca ordonatorul de credite să fie deplasat de la OLAF, pentru că astfel Comitetul de Supraveghere va deveni Uh, va dobândi independența, dar nu e vorba doar de bugetul OLAF aici, ci e vorba și despre supravegherea personalului OLAF, care ar trebui să fie, să fie efectuată. Dar, de fapt, <laughs> nu e totul, pentru că au s-au întâmplat uh, lucruri foarte grave. Această scurgere de informații a fost făcută poate chiar de către uh, directorul general Olaf și deci uh, integritatea Comitetului de Supraveghere este amenințată. Să nu uităm că e vorba de o persoană care a dobândit o experiență națională și internațională și acum uh, în presă, în politică respectiv, dar și în presa locală din Belgia, descoperă că reputația sa a fost uh, pătată. În 2014, timp de 10 luni, această persoană a fost președintele Comitetului de Supraveghere, ceea ce înseamnă uh, că în acest uh, interval a, a, a fost mai disponibil decât uh, alți membri ai Comitetului de Supraveghere. În orice caz, era mai disponibil decât alte persoane din comite, Comitetul de Supraveghere. O persoană care, înainte de această scurgere de informații, hotărâse că ultimile trei luni de, de uh, cheltuieli pe care le putea declara nu vor fi declarate pentru că nu dorea să depășească bugetul de 200.000 de euro. Doamnă comisar, ce s-a întâmplat săptămâna trecută era, a fost un act, un act orchestrat, organizat. Eu chiar de pe vară știam că directorul general de la OLAF uh, făcea astfel de lucruri și alimenta un conflict care știm că există de ani de zile între Comitetul de Supraveghere și OLAF. Nu e pentru prima dată când domnul Kessler uh, încearcă să uh, caute, să facă, să se certe cu uh, membrii Comitetului de Supraveghere când le caută nod în paperă, papură. Deci uh, domnul Timmermans a demisionat pe vremea scandalului Dali, apoi a mai fost o demisie tot al unui, a unui membru a Comitetului de Supraveghere. Eu am înțeles că relațiile între domnul Kessler și uh, președintele Comitetului de Supraveghere nu sunt uh, tocmai uh, potrivite. Dar, în orice caz, trebuie să punem capăt acestui, uh, acestui război. Aș dori, însă, doamnă comisar, să vă uh, avertizez. Avem de-a face cu un scandal de manipulare. Domnul Kessler vrea să se răzbune, nu vrea ca Olaful să fie uh, controlat sau supravegheat. Spune că Comitetul de Supraveghere exagerează se alimentează un climat astfel încât se zugrăvește ca și când uh, problemele nu ar fi ale Olafului, ci ale Comitetului de Supraveghere. Eu, în calitate de eurodeputat, vă pot spune că eu cunosc uh, problemele de la Olaf. Cunosc problemele pe care domnul Kessler le creează în relațiile sale cu Comitetul de Supraveghere. Dar nu am nici cea mai mică informație în legătură cu uh, depășirea mandatului de către Comitetul de Supraveghere. Uh, s-au făcut greșeli de o parte și de cealaltă, dar aș dori să mi se spună care sunt greșelile pe care le-a săvârșit Comitetul de Supraveghere. Eu, unul personal, nu văd nicio greșeală. De 3 sau 4 ani există, asistăm la acest război deschis între OLAF și Comitetul de Supraveghere și trebuie să punem capăt acestui uh, război. Și numele statului de drept. Chiar dumneavoastră a spus că Europa trece prin vremuri grele și uh, sunt de acord cu analiza dumneavoastră. Dacă euroscepticii și uh, cei care calcă în picioare în Europa, dacă doresc, dorim Uh, să le arătăm că se înșală, atunci trebuie să permitem ca funcționari, chiar funcționari de, nel, uh, de nivel înalt, să fie controlați, să se supună controlului de către instanța independență. Și cei cinci membri ai Comitetului de Supraveghere, până la proba contrarie, merită respectul nostru. E vorba de experți, de specialiști care trebuie să-și desfășoare activitatea um, în pace și care nu uh, Uh, trebuie distruși pur și simplu prin scurgeri de informații precum cea de săptămâna trecută din presă. Dacă doriți să uh, protejați Comitetul de Supraveghere, doamnă comisar, vă rog să vă asigurați că controlul controlorilor de către controlat nu se mai face și că Comitetul de Supraveghere își poate desfășura activitatea de supraveghere a personalului și activității Olafului în general. La prima întrebare aș dori să vă răspund. Într-adevăr, pe vară am fost în legătură strânsă cu statele membre. Le-am cerut feedback în ce privește experiența lor cu mm, punerea în aplicare a acordurilor cu privire la tutunul. Am primit acest feedback din partea a 20 de state membre. Considerăm că E suficient pentru ca aceste observații să fie uh, trecute în, text, uh, în text și să finalizăm evaluarea. Urmează ca în uh, timpul trimestrului în curs să publicăm această evaluare. Cred că am, am avut o abordare responsabilă, nu am vrut să ne pripim, să sărim la concluzii. N-am mai avut contacte cu Philip Morris între timp. Deci am primit contacte din partea feedback din partea statelor membre, le-am introdus în evaluare, suntem acum în curs de finalizare și în urma acestei evaluări va deci, vom decide ce urmează să facem pe viitor. La a doua observație, dacă dumneavoastră sau oricine aveți dovezi în legătură cu această scurgere de informații în presă, m-aș bucura dacă mi-ați uh, transmite aceste informații. După cum am spus chiar la început, a fost uh, o situație neplăcută și uh, îmi pare rău că această chestiune bugetară minoră până la urmă a dobândit așa o amploare. Sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu faptul că au existat niște tensiuni insuportabile și tot mai mari, trebuie să spunem, între uh, acest director și Comitetul de Supraveghere în timpul uh, schimbului de vederi interinstituțional care a avut loc uh, în urmă cu ceva timp, am făcut o sugestie care a fost sprijinită pe atunci, respectiv că voi cere Comitetului de Supraveghere și Olafului să identifice exact problemele unde ei consideră că interpretează diferit rolul uh, Comitetului de Supraveghere. Și apoi să cerem un aviz juridic astfel încât uh, să se termine cu această poveste. Am discutat cu președintele, cu domnul Piovski, chiar în această dimineață, cu președintele Comitetului de Supraveghere. E uh, pentru ideea mea, sigur că am discutat-o și cu directorul general de asemenea. Uh, e de acord să încercăm să ajungem la un mod rațional pentru a obține un acord. Să vedem cum Olaful, uh, președintele Olafului și uh, membrii Comitetului de Supraveghere pot coopera pe viitor. E adevărat că uh, impactul a fost destul de mare și uh, persoana care se ocupă, deci uh, directorul de resurse umane de la OLAF, și-ar dori să uh, ca această poveste să se finalizeze și ce înseamnă acordul între cele două părți. De asemenea, am spus că ar fi util ca președintele Comitetului de Supraveghere și directorul general să se întâlnească, dar eu să am un rol de mediator între ei, să putem să finalizăm această uh, dezbatere cu privire la mm, acordurile sau modalitatea de cooperare pe viitor. Deci eu sunt dispusă să particip la o astfel de dezbatere în calitate de parte interesată, dar obiectivă, neutră. Parlamentul mi-a solicitat ca în acest an să finalizăm uh, modalitățile de cooperare. Și vă pot spune că fac tot ce pot, dar așa cum am spus uh, și la această întâlnire uh, interinstituțională, la acest schimb de vederi interinstituțional, am spus că sigur că poți duce calul uh, la apă, dar nu poți să-l obligi să bea apa respectivă. Deci am spus uh, tuturor uh, membrilor Comitetului de Supraveghere, vă rog frumos să beți din această apă, vă rog să ne ajutați să ajungem la modalități de cooperare. Nu e în interesul nimănui să continue să se tergiverseze această situație și să continuăm cu aceste animozități. Când am discutat cu președintele Comitetului de Supraveghere în legătură cu schimbul de uh, scrisori, uh, a, a fost o, o escaladare de-a dreptul și am înțeles că, până la urmă, era o problemă legată de încredere. Trebuie readusă încrederea la Olaf și dacă nu reușim, atunci nu ne facem sau nu facem nimănui un serviciu, nici pe plan instituțional și nici nouă. Deci, cred că trebuie să luăm toate măsurile instituționale necesare pentru ca relațiile să ajungă la un nivel mai amical și mai constructiv. Am uh, vorbit despre ordonatorul de credite pentru cheltuielile de la OLAF. Pe drept cuvânt ați mai uh, reliefat o problemă, respectiv dimensiunea secretariatului. E o problemă care a fost mai greu de soluționat. Pentru că avem o problemă cu regulamentul OLAF. Ce putem spune e că secretariatul face parte din planul de înființare al OLAF și regulamentul spune că uh, secretariatul îl numește pe ordonator. Deci am încercat să avem o abordare constructivă, dar în orice caz am trimis o nouă solicitare de propunere uh, serviciului juridic și să sperăm că ea va funcționa. Dar în orice caz, vă rog, cred că e cel mai important ca fiecare dintre noi să-și asume răspunderea pentru a readuce calmul și pentru a ne putea ocupat de activitatea noastră atunci când avem un subiect atât de important precum uh, activitatea OLAF. Mulțumim foarte mult, doamnă vicepreședinte. Lăsăm o impresie proastă pentru că uh, cine nu face pe detectivul și nu uh, identifică infractorul, lasă practic crima, criminalul să scape. Deci, uh, e clar că lucrurile nu mai pot continua astfel. Vă mulțumesc sincer pentru că ați fost aici alături de noi. Știu că trebuie să plecați uh, pentru că trialogul bugetar nu stă pe loc. Domnule Craft, uh, putem continua cu dumneavoastră, dar înainte de a răspunde la întrebarea care a fost adresată, vreau să vin și eu cu o întrebare adițională. Și anume, uh, Uh, cu, în ceea ce privește raportul uh, de care v-ați ocupat probabil chiar dumneavoastră, protecția bugetului european cu corecturile financiare. La tabelul 2 din raportul de sinteză există câteva cifre și la tabelul 333 aveți uh, și dumneavoastră cifrele dumneavoastră și vedem că ele nu se potrivesc unele cu altele. Deci în tabelul 333 din bugetul european se spune că sunt corecturi financiare, de, și anume 903 milioane 2014. Și tabelul 3 din raportul de sinteză spune 736, deci 903 versus 736. Este însă uh, singura lipsă de congruență pe care am găsit-o. În rest vreau să vă felicit pentru că cifrele s-au pupat între ele și așa ceva n-am mai văzut. Vă rog frumos, colegii deja au susțin sală pentru vot, dar vă dau noastră cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește cifrele, uh, Da. Vă acord toată atenția. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, răspund la cele patru întrebări ale doamnei Ala Sender, și anume de ce în comunicările noastre cu privire la protecția intereselor financiare nu oferim uh, cifre de recuperare per stat membru. O scurtă explicație cu privire la de ce am prezent, prezentat noi această comunicare cu privire la protecția intereselor bugetului. Acolo oferim uh, informații cu privire la toate acțiunile întreprinse, în așa fel încât să protejăm bugetul european în fața unor cheltuieli neconforme. Corecturile financiare sunt legate de statele membre care nu implementează sisteme sănătoase. Comisia a considerat că este interesant și important să publice tabele care să ofere sume per stat membru. Automat puteți să deduceți și să vă dați seama care este situația în fiecare stat membru în parte. Cu privire la recuperări, recuperările sunt legate de uh, recipienții ultimi care au primit bani într-o manieră neregulamentară. Uh, acolo trebuie să se facă rambursarea fondurilor. În rest, uh, nu este foarte interesant să uh, identificăm, de exemplu, de unde sunt beneficiarii ultimi, din ce state membre. Am putea, sigur, să, să vă oferim această informație, dar uh, nu știm dacă într-adevăr are vreun rost. Noi oricum uh, vom analiza pe mai departe această chestiune împreună cu dumneavoastră ca să vedem dacă într-adevăr ar trebui să furnizăm și această informație sau nu. În ceea ce privește uh, întrebarea dumneavoastră legată de cazurile în care un stat membru și-a uh, retras uh, proiectele sau programele pentru că nu a existat uh, suficientă cofinanțare. Nu există o legătură cu comunicarea în ceea ce privește protecția bugetului european, pentru că statele membre și-au retras proiectele din proprie inițiativă. Deci n-a fost vorba de o plată neregulamentară. De fiecare dată când, într-adevăr, a existat o plată neregulamentară, de exemplu, dacă un stat membru a pretins doar că există cofinanțare, chit că nu era, atunci acest lucru se regăsește în comunicare. Ceea ce privește IMG, noi am spus deja care sunt documentele uh, care vă pot fi puse la dispoziție. Am avut chiar un schimb de e mail cu doamna Gresle pentru vechile cauze. Noi analizăm aprofundat natura neregulilor declarate la comisie și de fiecare dată când uh, identificăm uh, cazuri problematice cu privire la legalitate și, reg uh, și regularitate, adesea trecem la recuperarea banilor, de exemplu, prin, scada, prin scăderea plăților din viitor. Deci noi suntem în curs de implementare a acestor norme. Ultima întrebare a fost cu privire la Curtea Europeană de Justiție și cazurile eh, din 94 până 99. Aceste dosare sunt legate de corecturi financiare impuse de către Comisia Europeană. Și e important de știut că în anul 2006 legislatorul a adoptat norme noi în ceea ce privește procedura de corectură financiară. Adică, dacă înainte de 2006 nu exista o normă precisă în ceea ce privește acea perioadă de șase luni și uh, decizia venită din partea Comisiei, ei bine, legislatorul pentru perioada 2007-2013 a prevăzut aplicarea de noi norme. Deci, mai întâi audiere plus termenul de șase luni. Comisia, în ceea ce privește corecturile financiare pentru 94-99, a luat deciziile din uh, acei ani pentru anul 2008 și 2010 și s-a decis ca în anul 2015 regulamentul adoptat în 2006 să fie aplicat retroactiv și pentru perioada 94-95. Cam aici ne situăm acum și Comisia analizează impactul acestui fapt și ce ar trebui făcut pe viitor. Acum, în ceea ce privește cifra aceea care nu este în perfectă congruență la nivelul celor două uh, tabele. Nu există așadar congruență între uh, raportul de sinteză și comunicarea în ceea ce privește protecția bugetului european. Eu cred că se leagă de faptul că 903 milioane de euro identificat uh, la tabelul 3 cu 3 cu 3 include, deci acea cifră include doar uh, cifrele la sursă, corectate la nivelul plăților înainte de a fi făcută plata. Uh, cealaltă sumă menționată include toate recuperările emise. Sper ca răspunsul meu să fi fost suficient de clar și de precis. Mulțumesc! Încă o întrebare, spune doamna președinte. Mă văd obligată să uh, fac această afirmație. Corectarea la sursă ar trebui să fie mai mică decât celelalte, nu-i așa? Văd că aici este invers. Este mai mare. Deci, vă întreb. In, in principle, yes. În principiu, da. În principiu aveți dreptate. Uh, și asta înseamnă probabil că n-am fost suficient de precis, deci mă tem că va trebui să revin în scris pentru a vă explica exact de ce apare această diferență la nivelul celor două cifre. Mulțumesc, spune președinta. Oricum primim această comunicare, nu mai sunt alte intervenții, deci am terminat acest punct de pe ordinea de zi și vreau să vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii pe care îl vom continua fără doar și poate și mă tem că ne vom revedea. Noi continuăm uh, lucrările noastre și avem uh, votul în ceea ce privește implementarea facilității europene pentru uh, progres microfinanciar și dau cuvântul raportoarei Ayala Sender, dacă dorește. Ehm, da, mulțumesc foarte pe scurt, în așa fel încât să trecem direct la vot. esta opinión es una opinión para. Acest aviz la Comisión de, Empleo eh, sobre el... Acest aviz este un aviz pentru Comisia pentru Ocupare în ceea ce privește instrumentul de microfinanțare Progress, și care este adaptat față de situații pe care le-am identificat de multe ori, și anume că lipsesc niște instrumente specifice pentru micro-întreprinderi, mai ales acum după perioada de criză. Și de aceea, acest instrument este o posibilitate de a se adapta față de o necesitate și, în al doilea rând, e vorba de un instrument care, la nivel global, a fost extrem de util tocmai pentru a încuraja din punct de vedere economic femeile și familiile lor. Și treptat, treptat s-a modernizat și și-a demonstrat valoarea. De aceea ne bucurăm de faptul că și Comisia Europeană a adoptat acest instrument tocmai pentru a face față nevoilor micro-întreprinderilor și tot ceea ce ține de microfinanțare. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care au înaintat amendamente și am încercat să le iau în considerare pe toate și aș vrea să fie foarte clar, pentru că a reieșit oarecum din amendamentele anumitor colegi că ne dorim să menținem acest instrument Uh, cu orice preț, fără să ținem seama de valoarea acestuia. Sincer, nu aceasta este intenția mea. Nu vreau să uh, diminuăm uh, capacitățile de care dispune acest instrument de finanțare, de microfinanțare progres, ba din potrivă. Ceea ce eu îmi doresc este să îl protejez să îl protejezi de orice formă de risc sau de ingerență, pentru că e clar că acesta servește microfinanțării și persoanelor care chiar au nevoie de acesta în momentul de față. Și nu-mi pot imagina uh, situația în care nu am mai dispune de acest instrument de microfinanțare. De aceea vă rog să știți că nu aceasta era absolut deloc intenția mea și în momentul în care s-a vorbit despre reducerile ce ar putea apărea în acest instrument, m-am referit la uh, reducerea sprijinului față de acest instrument. Pentru că e clar că și din partea Comisiei Europene e vorba de un sprijin care este necesar. Însă, de multe ori, există și anumite elemente care pot fi adaptate, care pot eventual fi preîntâmpinate uh, pentru a nu complica lucrurile, Așa că, uitați, aceasta este explicația. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și să sperăm că ne vom descurca bine la vot. Și vreau să mulțumesc de asemenea și Secretariatului Comisiei pentru sprijinul acordat și pentru înțelegerea de care a dat dovadă. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată un aviz cu instrucțiuni și luăm notă de asta. Trecem la vot. Ba nu, să vedem cât sunt în sală. E cineva care să nu aibă cartela de vot? Uh, vă rog frumos să facem un vot uh, test, să vedem cât suntem în sală. A votat toată lumea? Mulțumesc, mulțumesc. Testul s-a încheiat. Pastă ales? E perfect, minunat. Începem. Amendamentul 1. Pentru? Împotrivă? Deja începe să fie neclar. Haideți electronic. Die Abstimmung ist eröffnet. S-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, Vă rog să verificăm electronic. Amendamentul 5.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 dar mi se pare că sunteți așezați uh, într-o manieră confuză. 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 15. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16. Compromisul se adoptă, spune președinta. 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru. Ba nu, 18 se scuză președinta. 18 pentru. Împotrivă. Verificăm și aici. Eu cred că se adoptă, spune președinta. Lipsește un vot. S-a închis. Se adoptă, da. 17. E cadou. Compromisul 2. Pentru. Împotriva obțineri se adoptă. 19 și 20 sunt caduce, astfel. Compromisul 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 21-22 caduce. 23 pe două părți. Prima parte pentru. Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotriva. Verificăm, vă rog. S-a închis verificarea. Se respinge. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru, împotriva abțineri se... 25, vă rog, direct electronic. Dar cred că se adoptă, spune președinta. S-a închis verificarea. Se adoptă, da. 26 pentru, împotrivă, Vă rog să verificăm. Eu zic că se adoptă. Dar nu știi ce îți oferă viața. Se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru. Verificăm și pe acesta electronic. 28. S-a închis votul. Se respinge. 29 pentru împotriva abțineri se adoptă, 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, vot final cu apel, prin apel nominal, deci vot electronic. patru de voturi pentru niciunul împotrivă. Felicitări raportoarei!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 Ich möchte gerne weitermachen. Aș vrea să continuăm, vă rog frumos. Sunteți pregătiți uh, mental pentru asta? Noi suntem acum la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Și uh, analizăm un studiu referitor la instrumentele financiare în cadrul politicii de coeziune. Ne punem întrebarea dacă statele membre și institute, instituțiile financiare selecționate au respectat interesele europene. Uh, un studiu interesant, raportor este domnul Pirinski. Sunt uh, colegi care au participat la elaborarea acestui studiu și care sunt aici. Uh, le urez bun venit. Veți primi imediat cuvântul pentru a ne prezenta acest studiu. Sau, domnule Pirinski, doriți dumneavoastră să spuneți ceva mai întâi? Pentru că se poate, vă rog. Yes. Thank you, Madam Chair. Doamna Visle și domnul Dere sunt aici pentru prezentare și vă dau acum cuvântul. Ok, go ahead. Uh, Bună ziua, doamnelor și domnilor! Eu sunt de la Centrul European uh, de Cercetare de la Universitatea din Leiden și vreau să vă prezint uh, rezultatele studiului nostru. Prima jumătate a prezentării o voi face eu. M-am gândit că ar fi util să încep spunând pe scurt ce sunt instrumentele financiare și care este justificarea pentru utilizarea acestora. Discutăm despre instrumente financiare în contextul politicii de coeziune. Acestea au fost prezentate ca fiind un mecanism alternativ pentru utilizarea de granturi și au trei uh, forme. Uh, împrumuturi, garanții și in order for them to function capital by financial instruments. trebuie să ofere venit, să fie fiabile, adică să plătească fondurile astfel alocate. Implementarea instrumentelor financiare, în general, implică uh, intermediari financiari. Utilizarea instrumentelor financiare a fost încurajată de comisie pe mai multe, cu mai multe argumente. Durabilitatea, fiind unul dintre ele, sunt uh, fonduri acordate care să se întoarcă la buget, promovând astfel o politică a continuității cu sume de reîmprumutat. A doua justificare este aceea a îmbunătățirii calității proiectelor, pentru că avem uh, posibilitatea de a analiza investițiile și, nu în ultimul rând, instrumentele financiare sunt mai eficiente, au abilitatea de a atrage investiții private. În ceea ce privește tendințele, instrumentele financiare au uh, căpătat o informanță din ce în ce mai mare și se estimează că pe viitor uh, aceasta va lua amploare. Uh, la ora actuală, 17 miliarde de euro au fost sume angajate de către statele membre și pentru a fi utilizate în instrumentele financiare. Este, de fapt, o parte mică a bugetului european pentru politică de coeziune, E vorba de 347 de miliarde în exercițiul bugetar de acum. Deci este o proporție mică din această sumă totală. Foarte pe scurt, ce se întâmplă în planul tendințelor naționale. După cum v-ați așteptat deja, uh, statele mai mari, precum Germania, Regatul Unit, Italia, sunt statele care au cele mai mari angajamente în ceea ce privește utilizarea de instrumente financiare. Dar uh, utilizarea acestor instrumente financiare este una lipsită de omogenitate. Franța, de exemplu, utilizează foarte puțin aceste instrumente, iar Italia um, Italiei revine o bucată mare din aceste fonduri. Aceste instrumente vin spre a sprijini Uh, întreprinderile, în special IMM-urile, mai bine de jumătate din uh, angajamentele prin instrumente financiare vin sub formă de împrumuturi pentru IMM-uri. Sunt utilizate de asemenea și pentru proiecte de eficiență energetică, pentru dezvoltare urbană, dar per total aceste ultime lucruri reprezintă o mică proporție din total. Câteva cuvinte acum despre implementare și structuri de implementare un aspect inovator din acest mecanism. Autoritățile de gestionare intră într-un acord cu un fond de tip holding și cu un intermediar financiar pentru a duce aceste instrumente financiare până la nivelul beneficiarilor. Și un lucru important aici este faptul că beneficiarul nu sunt, beneficiarii nu sunt firmele sau proiectele, ci sunt uh, fondurile. The um, funds that have been uh, absorbed to date in the three uh, policy areas um, cele trei uh, domenii politice menționate anterior, iată că la nivelul întreprinderilor discutăm despre 12 uh, miliarde. Sumă plătită, așadar, uh, întreprinderilor dintr-un total de 14 miliarde totul până la finele lui 2013. Deci până la finele 2013, investițiile de 6 miliarde au ajuns la beneficiarii ultimi. Și acum e vorba cam de 8 uh, miliarde, 8,4. La nivelul dezvoltării urbane și a eficienței energetice, cifrele sunt mai mici, mult mai mici. Și măsura uh, în care fondurile au fost absorbite este și ea una scăzută. Per total, vedem o proporție semnificativă din uh, sumele uh, de alocat instrumentelor financiare rămâne fie la fonduri, fie la fonduri de tip holding. Așa era cel puțin situația până la finele anului trecut. Ca parte a studiului, noi uh, am analizat documentația care există în acest domeniu. Istoria utilizării instrumentelor financiare este relativ scurtă Uh, ideea de bază fiind că crearea unui instrument financiar de acest tip este una uh, complicată, plină de provocări, ceea ce duce la întârzieri. În perioada 2007-2013, cadrul de reglementare era lacunar, cu multe note explicative din partea Comisiei și cu multe incertitudini la nivelul implementării instrumentelor financiare. Curtea de conturi a identificat și ea mai multe neajunsuri importante în ceea ce privește utilizarea instrumentelor financiare, mai ales uh, pentru IMM-urile cofinanțate la nivelul politicii de coeziune. Un subiect principal aici este faptul că inițial n-au existat cerințe specifice de raportare pentru instrumentele financiare. Acest lucru a fost amendat mai târziu. Totuși, trebuie spus că o parte din neajunsurile care au fost incluse în raportul nostru și care au fost identificate și în raportul Curții de Conturi au fost corectate în perioada în, în regulamentul pentru 2014-2020. Noi am analizat uh, un studiu de caz pentru programele operaționale în studiul nostru pentru a vedea ce se întâmplă la nivelul dimensiunii investițiilor și la nivelul uh, politicilor și strategiilor. Uh, e vorba de regiunile de convergență aici, ca să avem un cadru de referință. Și vedem că programele operaționale variază foarte mult la nivelul dimensiunii lor. Aveți studiul de caz în față. La fel variază și nivelul uh, angajamentelor. De exemplu, în Bulgaria, 30% din program avea în vedere inițial instrumentele financiare, dar în Andalusia doar 4% fost inițial alocat uh, instrumentelor financiare. Deci uh, fluc, uh, diferențe foarte, foarte mari la nivelul importanței alocate acestor uh, investiții. Foarte pe scurt vă spun despre studiile de caz uh, pe care le-am avut în vedere fără a intra în uh, toate, toate detaliile. Vreau însă să vă spun că săptămâna trecută Comisia a publicat uh, o actualizare într-un raport de sinteză pentru uh, ce s-a întâmplat până la finele lui 2014. Și s-au schimbat datele problemei puțin. De exemplu, în Bulgaria se pare că fondurile angajate uh, au fost absorbite, la fel și în cazul Germaniei, în cazul Estoniei, unde și acolo se utilizează instrumente financiare pentru eficiența energetică în programul operațional. La Polopus, în Italia, nivelul angajamentelor a uh, crescut de la 73,5, dar do- doar uh, o parte mică din această sumă a fost investită până la finele lui 2014, o treime din uh, totalul angajamentelor. La fel și în Spania, deși inițial uh, s-a așteptat ca fondul să, fondurile să fie investite pe deplin. Iată că încă acest lucru nu se întâmplă. În România, progresul a fost semnificativ, cam 117 din cele 150 de milioane angajate au fost investite până la finele anului trecut. Pentru Slovenia, fondurile au fost investite în totalitate. Din diapozitive vă dați seama că există fonduri reinvestite. Și o problemă care apare la nivel de date este aceea de a înțelege când fondurile uh, replătite de proiecte sau IMM-uri se reîntorc. Nu știm câte fonduri s-au întors și adesea au fost adăugate fonduri în angajamentele pentru programele operaționale, ceea ce este o interpretare greșită a cerințelor de raportare. Și atunci este foarte greu să ne dăm seama ce se întâmplă cu adevărat. Rezultatele principale ale studiului de caz sprijină, de fapt, ceea ce știam noi de dinainte, din toată documentația. A existat o curbă foarte clară la nivelul învățării în administrație. Au apărut și întârzieri. Aceste lucruri sunt toate traduse în uh, viteza de implementare, în lipsa de absorpție pe aici, pe acolo. Și este foarte greu să ne dăm seama cât anume a ajuns la beneficiarii finali ca investiții mă refer, aici e vorba de proiecte sau IMM-uri. Sumele uh, reîntoarse sunt iarăși greu de uh, estimat, precum și costurile și taxele de gestiune. Sunt câteva date despre aceste taxe, ultime taxe, dar fiindcă nu, cerința de a le colecta nu este obligatorie, ele nu apar pretutindeni. Și, până la urmă, avem uh, date în termeni doar restrictivi. E greu să, să punem în congruență datele obținute de la diferitele surse. După cum vă spuneam, sistemul de gestiune și control nu este făcut în așa fel încât să aibă în vedere instrumentele financiare și mai multe autorități de gestiune cu care am uh, discutat ne-au uh, menționat importanța capacității. Este important uh, să ne dăm seama că este un instrument, uh, că e vorba de instrumente noi. Învățămintele principale care au rezultat din acest studiu se axează pe nevoia de flexibilitate. Instrumentele financiare au fost implementate uh, în momentul crizei economice și financiare și au trebuit să se adapteze pe parcurs, mai ales uh, pe măsură ce sistemul bancar a devenit vulnerabil. E însă nevoie și de stabilitate și de claritate la nivelul cadrului de reglementare și adesea pentru autoritățile de gestionare era foarte greu să înțeleagă cum anume să implementeze aceste instrumente financiare. E important ca la nivelul partenerilor implicați în tot acest proces să existe comunicare. Menționam uh, dezvoltarea de capacități, nu o să mai intru încă o dată în detalii. Iarăși, e clar că e nevoie ca sistemul de monitorizare să fie unul îmbunătățit ca să ne dăm seama ce se întâmplă cu adevărat și, nu în ultimul rând, să avem o abordare holistică. Să nu fie vorba doar de cheltuirea fondurilor, ci să fie vorba și de crearea unui ecosistem antreprenorial care să ofere sprijin și consiliere în așa fel încât firmele să poată face investiții fiabile, să ne asigurăm că absorpția este una. Mulțumesc și dau cuvântul colegei mele pentru uh, cealaltă prezentare. Thank you. Thank you, Fiona, and... Uh, Mulțumesc, Fiona, și o după amiază plăcută tuturor. Numele meu este Claire Deher și reprezint uh, Centrul European de Politici, bazat aici, la Bruxelles. Am avut plăcerea să participăm la acest studiu și am să vă împărtășesc câteva din concluziile noastre și câteva din învățămintele pe care am putut să le tragem de pe urma acestui studiu. Mai întâi, un punct important pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere este faptul că studiul pune accentul pe ultima perioadă de programare, și anume 2007-2013. Și unele neajunsuri din acea perioadă și subliniate în uh, studiu au fost uh, au putut fi uh, rectificate. Un alt aspect. Un subiect ce a fost deja menționat și anume că există probleme și dificultăți în momentul în care avem nevoie de date, disponibilitatea acestora. Și acest lucru se datorează și faptului că mare parte de, din date uh, au fost furnizate pe o bază voluntară de către autoritățile de gestionare și că, într-adevăr, am avut o calitate destul de slabă în ceea ce privește aceste date. Un alt aspect este referitor la impactul cheltuielii lor efectuate, care nu a putut fi într-adevăr evaluat în momentul în care am făcut acest uh, studiu, mai ales în ceea ce privește fondurile ce au fost rambursate. Și ceea ce putem constata, și am constatat acest lucru ca urmare a diferitelor interviuri pe care le-am avut cu autoritățile de gestionare sau cu factorii implicați, faptul că tabloul prezentat de către aceste studii de caz era în general mai pozitiv decât datele și literatura disponibile pe aceste subiecte. Și s-ar putea ca acest lucru să, fie, să poată fi explicat din mai multe motive. Mai întâi, procedura de selecție a originii geografice a acestor studii de cazuri în ceea ce privește utilizarea acestor instrumente financiare în aceste regiuni, de fapt, noi am uh, selecționat regiuni în care exista o capacitate mai mare de a implementa aceste instrumente financiare. De asemenea, un alt motiv ar fi faptul că datele acestea sunt raportate și unii din factorii care intervin și care furnizează aceste date au fost încântați să poată propune niște informații mai pozitive, mai entuziasmate în ceea ce privește implementarea acestor instrumente financiare în propriile lor regiuni. Și Acum aș dori să mă refer la diferitele întrebări ce au fost puse și care, de fapt, trebuie să-și găsească un răspuns în acest studiu. Mai întâi, prima. Și anume dacă aceste instrumente financiare pot să ducă la o sporire a performanței politicilor de coeziune. Și dacă aceste instrumente financiare ne permit să păstrăm, să menținem cât mai bine, să protejăm interesele financiare UE. În general, ceea ce am putut constata din studiile de caz pe care le-am făcut este că acestea contribuie în general, deci aceste instrumente financiare contribuie la obiectivele fixate în politicile europene. S-a spus de asemenea că aceste instrumente financiare au, sunt din ce în ce mai atrăgătoare pentru regiuni, pentru statele membre, tocmai datorită uh, constrângerilor uh, și restricțiilor fiscale din aceste momente și că aceste instrumente financiare funcționează mai bine în anumite regiuni, dar de asemenea și pentru anumite categorii de uh, public țintă, anumite IMM-uri. Și depinde de asemenea, reușita lor depinde de asemenea și de tipul de proiecte. Există și cazuri pentru care instrumentele financiare pot fi mai de succes decât alte tipuri de sectoare în care acestea ar avea un succes mai redus în ceea ce privește atingerea obiectivelor. Și de asemenea, este de asemenea important să ținem seama și de un alt aspect. Dacă e să comparăm cu granturile, aceste instrumente financiare au un rezultat direct asupra îmbunătățirii productivității și a veniturilor. Și ele, evident că acest element trebuie să fie luat în considerare în momentul în care luăm decizia să utilizăm aceste instrumente financiare pentru anumite proiecte specifice. Aceste instrumente financiare sunt de, uh, instrumente care ne permit să ne uh, bizuim pe piață, dacă e să comparăm cu granturile. Și din datele pe care noi le-am colectat, reiese că există rate reduse de rambursare. Apoi, în, cea de, în ceea ce privește cea de-a doua întrebare cheie, pe care trebuia, căreia trebuia să-i găsim răspuns în acest studiu, și anume rolul și responsabilitatea actorilor implicați, uh, Așa cum s-a menționat în prima parte a, a prezentării acestui studiu, există o lipsă de experiență generală și de cunoștințe ale actorilor implicați în acest proces. Și asta în diferitele etape și cicluri ale desfășurării acestor instrumente financiare. În momentul în care vorbim despre uh, felul în care acestea sunt concepute. Există o lipsă de integrare a ceea ce numim gap assessment comparativ cu programele operaționale. Și în multe cazuri aceste evaluări gap assessment au fost uh, realizate în mod separat. Ori noi am constatat că e nevoie de integrare aici. Apoi, în ceea ce privește implementarea, aici din nou, toți actorii implicați au menționat nevoia de claritate sporită în momentul în care evocăm rolul lor, dar și nevoia de linii directoare, ghid îndrumător, care să vină de la nivel european, pentru că de multe ori se, exista prea puțină informare în ceea ce privește sistemul de implementare, eventuale excepții, derogări. Deci, s-a solicitat mai multă claritate. Ceea ce privește etapa de monitorizare, aici se dorește o sporire a capacității tehnice pe teren, la fața locului. Deci, mare parte din autoritățile de gestionare nu au un mod clar experiență în colectarea datelor, nu au capacități. Și tocmai de aceea e nevoie de o mai bună identificare a unor indicatori adecvați în aceste programe operaționale. Și în final, dar nu în cele din urmă, în momentul în care vorbim despre control și auditare, aici, de asemenea, se dorește o abordare mai sistematică. Ca și exemplu, nu existau date în ceea ce privește ratele de eroare în cadrul acestor instrumente financiare, ci doar pentru granturi. Și aici și factorii implicați au solicitat să existe o platformă în care să poată să facă schimb de uh, experiență și de bune practici. Pentru a trece la ultima, ultimele întrebări la care trebuia să găsim răspuns în cadrul acestui studiu, și anume dacă statele membre și beneficiare sunt uh, bine pregătiți pentru a utiliza aceste instrumente financiare, noi putem spune că din învățămintele trase și din experiența astfel dobândită de-a lungul perioadei de programare, uh, e clar că rezultatele sunt bune și că aceste instrumente sunt uh, utile și ar putea fi uh, utilizate mai rapid pe viitor. Cu toate acestea e nevoie de o îmbunătățire a legislației, o legislație mai clară. Unul dintre punctele menționate și de cei cu care am discutat a fost și faptul că E foarte dificil să combini prevederile din legislația națională cu cele din legislația UE. Însă, eu cred că este important să subliniem faptul că aceste regiuni pe care le-am analizat în studiile noastre de caz sunt regiuni care au cea mai bună experiență în ceea ce privește aceste instrumente financiare. Le cunosc cel mai bine, știu ce sunt și cum pot să le utilizeze. Deci ar fi poate util să co- co- colectăm și părerile altor regiuni sau altor, altor factori interesați. Apoi, în ceea ce privește provocările ce ne așteaptă pe viitor, colega mea a menționat deja câteva dintre ele. Însă e clar că există nevoie de o coordonare îmbunătățită în ceea ce privește diferiții actori implicați, e nevoie de un contact cât mai strâns între acești actori, nu numai când vorbim de conceperea acestor instrumente financiare, ci și de-a lungul întregului ciclu de viață al instrumentelor financiare. De asemenea, este foarte important să avem o cunoștințe uh, construite la nivel local, să existe capacitate tehnică suficientă. E nevoie de uh, siguranță din punct de vedere juridic și e nevoie de un echilibru între flexibilitate și răspundere, pe de altă parte, însă fără a spori povara administrativă, pentru că aceasta e deja destul de mare. Și mare parte din persoanele pe care le-am intervievat spuneau că dacă, s-ar, dacă ar, ar, ar exista acest echilibru, e clar că acest lucru ar duce la o atragerea mai multor fonduri private. Ca și concluzie, putem spune că aceste instrumente financiare reprezintă o metodă foarte interesantă pentru implementarea uh, politicilor europene, pentru atingerea obiectivelor lor și faptul că aceste instrumente financiare pot fi reutilizate, precum și participarea uh, sectorului privat, acestea ar putea să reprezinte o adevărată valoare adăugată în obținerea anumitor scopuri economice. Însă, este foarte important să nu pierdem din vedere faptul că aceste instrumente financiare, de fapt, e vorba, când vorbim despre ele, vorbim despre un concept foarte larg și trebuie să evaluăm exact cum anume, ce tipuri de instrumente financiare pot fi utilizate de la caz la caz. Și, de asemenea, suntem de părere și este una din concluziile principale ale acestui studiu, e clar că aceste instrumente financiare nu reprezintă o, o, o panacee. ci trebuie să țină seama de asemenea și de specificități. E vorba de intervenții specifice pentru nevoi specifice. Mă voi opri aici și aștept comentariile și întrebările dumneavoastră. Mulțumim. Un studiu foarte interesant și o idee foarte bună. Respect pentru dumneavoastră. Dau acum cuvântul raportorului. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Yes, uh, da. And thanking the authors of the report for... Aș dori și eu să mulțumesc autorilor uh, raportului pentru tot ce au făcut și pentru că ne-au prezentat rezultatele studiului. Așa cum s-a spus, uh, am avut uh, în ultimile luni mai multe contacte și ce s-a prezentat astăzi corespunde cu doleanțele noastre din trecut. Acum aș dori să mă refer la importanța raportului în contextul actual și pentru ce ne așteaptă. Am o scrisoare aici pe care în urmă cu un an dumneavoastră ați trimis-o comisiei după ce noul președinte al comisiei și-a prezentat uh, agenda pentru uh, locuri de muncă, uh, creștere și democrație și spunea, spuneați că ar fi important să știm care sunt mecanismele și instrumentele pe care intenționează să le folosească Comisia pentru a finanța acest fond de 300 de miliarde de euro. Și continuați spunând că membrii consideră că în următorii ani ar trebui să ne axăm pe gestiunea uh, financiară sănătoasă a, inițiativei, inițiativelor prioritare, emblematice. Și în acest uh, context uh, menționat specific în text faptul că instrumentele financiare trebuie folosite cu multă prudență, având în vedere că eficiența și eficacitatea lor este câteodată uh, în conformitate cu Curtea de Conturi, este periclitată de cadrurile de reglementare neadecvate ale fondurilor structurale. Obiectivul care a fost uh, atins de acest raport pe care noi l-am formulat e după cum urmează. Să, să evalueze cum statele membre și instituțiile financiare în cooperare cu Comisia au reușit să asigure investiții corecte a fondurilor europene prin folosirea instrumentelor financiare în conformitate cu politica de coeziune 2000, 2014 să identifice cele mai bune practici și să tracă învățăminte de pe ultima perioadă și să emite recomandări care ar putea fi utile pentru statele membre pentru a evita regularitățile, erorile și pentru a-și îmbunătăți rezultatele. Nu o să iau acum uh, în detaliu prezentarea pentru că cred că cum am spus, au fost uh, acoperite uh, aspectele pe care noi ni le-am dorit sau așteptările noastre au fost întrunite, dar aș dori să mă refer la două aspecte mai generale la care autoarele nu s-au referit și pe care aș dori să le evidențiez. În primul rând, faptul că studiul uh, furnizează informații în legătură cu percepția instrumentelor financiare din punct de vedere uh, public versus privat. Pentru instituțiile publice, instrumentele financiare sunt un instrument de uh, finanțare care vizează obiective și priorități uh, stabilite la nivel european și care trebuie să respecte regulile în consecință. Din, însă, sectorul uh, privat nu face obiectul atâtor cerințe sau controle și una dintre provocările de pe viitor e un echilibru sau găsirea unui echilibru pentru că dacă nu, instrumentele financiare nu vor mai fi la fel de atractive așa cum ne-am dorit. Și un alt aspect la care aș dori să mă refer are de-a face cu contextul uh, pe care l-ați schițat în urmă cu un an, foarte corect. Ce interesant uh, în politica de coeziune e că ne dorim să obținem convergență coeziune, să atenuăm diferențele între regiuni și între țări. Și cred că aceasta este principala provocare care ne așteaptă pe noi și uh, pe comisia noastră în general. Uh, având în vedere dezbaterea dinainte. Deci, până la urmă, trebuie să găsim instrumentele de măsurare a rezultatelor obținute pentru a atenua diferențele, uh, pentru a atinge obiectivele generale și din punctul meu de vedere gestiunea financiară sănătoasă asta înseamnă respectarea legurilor, dar în același timp și atingerea obiectivului final al fondurilor care este coeziunea. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă vor invitatele noastre să răspundă sau să reacționeze imediat. Would you like to comment on the rapporteur's proposal? Doriți să vă referiți la observațiile domnului raportor? Da, mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc domnului Pirinski pentru observațiile sale uh, în legătură cu studiul nostru. Pe drept cuvânt subliniați că trebuie să ajungem la un echilibru între uh, instanțele sau între interesele publice și private. Cred că e un subiect destul de delicat sau e un echilibru greu de obținut până la urmă. Există uh, îngrijorări în ceea ce privește autoritățile de gestiune în legătură cu cerințele administrative pe care trebuie să le îndeplinească pentru a ă, se conforma reglementărilor. Și există exemple de autorități de gestionare care au hotărât pur și simplu să nu mai folosească cofinanțare pe viitor, tocmai pentru că uh, povara administrativă implicată legată de cofinanțare, uh, mai ales pentru FEDER, este foarte mare. Deci, Cred că trebuie într-adevăr să ajungem la un echilibru între uh, bună cheltuire a fondurilor publice și încurajarea uh, experienței sectorului privat și nu e ușor de obținut uh, un astfel de echilibru. Iată care sunt aspectele generale, care să spunem așa. Nu avem o baghetă magică, dar Cred că ce e pozitiv e că anumite țări au o experiență vastă în folosirea instrumentelor financiare, în politicile interne și avem nevoie de mult timp pentru a construi aceste rețele de expertiză, pentru a obține acest sistem pe deplin funcțional. Un alt aspect în ceea ce privește coeziunea. E clar că regulamentul, uh, o bună gestiune financiară trebuie să fie un obiectiv pentru toată lumea, dar cred că una dintre provocări reprezintă uh, problema capacității. Știu că Comisia, în mod explicit, se ocupă de acest aspect Mm, cu bei, tocmai pentru a ajunge la această gestiune sănătoasă. Deci cred că ar trebui să ieșim din această primă fază de învățare și să uh, încercăm să obținem rezultate pozitive mai concrete uh, pe baza experienței din uh, ultimii ani. Mulțumesc. M-a îngrijorat puțin prezentarea dumneavoastră pentru că ați confirmat ceea ce am știut noi deja aici, și anume că avem puține date, că nu știm ce se întâmplă în aceste fonduri, mai ales că e vorba de autorități de reglementare care nu pot decât parțial să le gestioneze sau chiar nu știu să le gestioneze. Și atunci întrebarea este justificată dacă interesele financiare sunt uh, respectate. Sau dacă suntem înșelați. O, aș vrea să știu și acest lucru. Noi vorbim despre interesele financiare ale Uniunii Europene. De fapt, noi la ce ne referim? Dacă suntem trași în piept sau nu. Înșelăciunea e permisă, adică e nu permisă, ci mijlocită cumva, care sunt uh, regiunile care au utilizat instrumente financiare cu precădere. Am fost uh, raportoare pe regulamentul financiar, bugetar și uh, m-au interesat foarte tare fondurile structurale și am văzut că sunt regiuni pe care le știm de la televizor. Zona aceea din uh, jurul Napoli, de exemplu. Deci sunt regiuni unde există criminalitate organizată și văd că aceste regiuni utilizează cu precădere aceste fonduri și dumneavoastră puteți spune că e o veste bună asta? Vă mulțumesc pentru răspuns. Um, Cred că e vorba de uh, o întrebare cu două părți, de fapt. În primul rând, faptul că trebuie să acordăm uh, prioritatea anumitor regiuni uh, în virtutea politicii de coeziune și o a doua parte care se referă la instrumentele financiare. Dacă studiem datele disponibile și raportul Curții de Conturi, dăm seama că nu există în aceste documente ceva care ar indica că ar fi probleme cu instrumentele financiare în prezent mai mult decât uh, pentru granturi. Când am vorbit cu autoritățile de audit, uh, aveau puncte de vedere diferite în ce privește instrumentele financiare, dacă ele sunt mai ușor sau mai mai greu de auditat decât granturile. Deci cred că e greu să ajungi la o concluzie definitivă. Însă, ce putem spune cu certitudine e că, în pofida faptului că există o dovadă în legătură cu o supraalocare a fondurilor la instrumente financiare pentru a, ev- a ev- pentru a evita o neplată automată, până la urmă, aceste fonduri trebuie să fie returnate la bugetul european dacă nu au fost cheltuite. Deși e greu să spui ce s-a întâmplat cu adevărat și știm că unele fonduri au fost angajate pentru că ele au fost îndreptate înspre beneficierii finali, nu putem spune că aceste fonduri nu pot fi chiar deloc justificate o, aș dori să aduc și eu o, o informație suplimentară. Nou regulament este mult mai strict în ceea ce privește uh, monitorizarea și furnizarea de informații și cred că merge și mm, în direcția cea bună astfel încât să avem o imagine clară de ansamblu în ceea ce privește diferențele între granturi și instrumente financiare. Cred că e ceva care mm, următoarea Uh, programare financiară va arunca mai multă lumină asupra acestui aspect. Da, este afirmația standard din partea Comisiei. Acum nu merg lucrurile așa de bine, dar pe viitor se vor îmbunătăți. Deci uh, mesajul standard a fost deja transmis. Un mic sfat nu mai trebuie să-l repetați. La pagina 44, în versiunea mea, uh, parcă lipsește ceva. Se oprește brusc Uh, la pagina 44 a studiului lipsește o jumătate de frază. Urmează doamna Martina Lavaiova. Uh, I just, I just have a couple of questions. First of all, uh, I just want... Câteva întrebări. Aș dori să vă întreb dacă vă actualizați datele ținând cu, la sfârșitul lui 2014. E o primă întrebare. Dar trec la celelalte. A doua întrebare vorbeați de un sistem de monitor, sistemele de monitorizare care ar fi slabe. Deci ce ar trebui să facem? Cum am putea să îmbunătățim? Și aș dori să știu dacă datele pe care le primim sunt fiabile sau nu. Tot vorbim de același lucru, dar de fapt care este uh, punctul slab al sistemelor de monitorizare? Aș dori să vă mai întreb dacă știți care sunt cu adevărat nevoile beneficiarilor, mai ales ale IMM-urilor vorbim de uh, grupul țintă IMM-uri. Mm, cred că ați făcut un astfel de studiu, deci care ar fi uh, nevoile reale, care ar fi problemele pe care le au IMM-urile cu uh, fondurile europene și ne puteți da câteva informații direct de la beneficiari. Apoi, dacă sunteți la curent cu lacunele din perioada 2000 2007-2013. Uh, ce ar trebui să facem pe viitor? Pe baza datelor pe care le-ați cumulat, ce putem face pentru noua perioadă uh, de programare financiară, deci 2014-2020? Care ar fi îmbunătățirile care ar trebui făcute? Și ultima întrebare, se pare că instrumentele financiare vor fi tot mai importante, e o tendință care se confirmă. Așa cum ați spus și dumneavoastră, instrumentele financiare vor deveni tot mai importante. Aș dori să vă întreb însă dacă cine ar trebui să le folosească cel mai bine și în ce domenii ar putea aduce cea mai mare plus valoare. Și am mai am o întrebare care nu are de-a face cu politica de coeziune, dar aș dori să vă întreb dacă considerați că utilizarea instrumentului financiar ar putea fi folosită și în alte domenii, de exemplu în agricultură sau în dezvoltare? Și care ar fi principalele provocări în aceste alte zone decât politica de coeziune? Mulțumesc! Um, thank you very much. Um, on, on the first question, I think... Mulțumesc foarte mult! La prima întrebare, ultimul raport al Comisiei a fost, de a fost publicat săptămâna trecută sau acum două săptămâni. Și vom fi încântate să actualizăm datele bazându-ne pe acest raport. Apoi, în ceea ce privește sistemul de monitorizare, a doua întrebare. Eu cred că această chestiune ține mai degrabă de faptul că acest sistem de monitorizare Uh, se referă mai degrabă la granturi. Și știm prea puține lucruri ce se întâmplă la nivel de beneficiar final în contextul acesta al instrumentelor financiare. Știm mai bine care e situația cu intermediarii, dar nu știm exact câte locuri de muncă, spre exemplu, s-au creat. Și poate că Poate că nu e neapărat un subiect așa de important aici, în acest context, pentru că parte din ceea ce fac aceste instrumente financiare pentru IMM-uri este, de fapt, să umple un gol în ceea ce privește accesul la finanțare. Dar e adevărat că știm prea puține, avem prea puține informații despre etapa aceasta finală a recipienților finale, a beneficiarilor finali. Acum, în ceea ce privește nevoile reale ale IMM-urilor, acest lucru nu a făcut parte din studiu. Dar știm din literatura disponibilă ce se întâmplă în contextul acestor întreprinderi uh, care sunt dificultățile, și anume că IMM-urile au mari dificultăți de acces la finanțare și o, inițiativele de microfinanțare pot fi utile pentru a umple acest neajuns. Acestea sunt uh, dezavantajate. E vorba de grupuri de persoane care sunt uh, uh anumite categorii de uh, uh, persoane care sunt dezavantajate, cum ar fi femeile, spre exemplu. Uh, e clar că o întreprindere mai mică reprezintă un coeficient de risc mai mare decât o întreprindere uh, de dimensiune uh, mai importantă. Și apoi mai e și o altă problemă, e vorba de problema costurilor pentru anumite tranzacții, ceea ce evident băncile iau în considerare în momentul în care evaluează gradul de risc pentru a acorda anumite împrumuturi. Deci trebuie să ținem seama de faptul că e vorba de diferite categorii, însă evaluarea nevoilor strict ale IMM-urilor nu făcea parte din studiul nostru. Acum, în ceea ce privește viitorul, există diferite căi prin care Comisia ar putea să identifice și să rezolve slăbiciunile ce au apărut în ultima perioadă de programare. Dar în continuare, e în continuare destul de greu să înțelegi și să interpretezi legislația în momentul de față este uh, fărâmițată în mai multe texte legislative și e destul de greu să o cunoști și să o înțelegi, să înțelegi cerințele. Și în continuare e destul de greu să ai un sistem eficient care să fie deja gata funcțional pentru următoarea etapă de programare. E o adevărată provocare, e nevoie de, mai, de, de linii directoare mai uh, multe și un ghid îndrumător care să fie, să fie puse la dispoziția actorilor implicați. Și în continuare acest lucru reprezintă o dificultate. Și dacă nu mă înșel, ultima întrebare se referea la felul în care aceste instrumente financiare, faptul că acestea vor fi din ce în ce mai importante și cine anume ar trebui atunci să le utilizeze. Sincer, o întrebare uh, dificilă. Acum, știm că ambiția Comisiei este ca aceste instrumente financiare să fie utilizate și să acopere diferite obiective. Dar, prin natura lor, aceste instrumente financiare depind și de proiecte. Proiectele trebuie să fie viabile și trebuie să fie în măsură să ramburseze aceste sume. Acum, dacă da sau nu, așa se va întâmpla pe viitor cu aceste instrumente financiare, dacă astfel acestea vor putea fi utilizate, e greu de știut, pentru că poți să, eu știu, în anumite țări poți să utilizezi aceste instrumente financiare pentru a, drumuri. dar poate că acestea nu vor genera venituri în așa fel încât sumele să poată fi rambursate. Iar în ceea ce privește FEDER, aceste instrumente financiare au fost uh, promovate nu au fost prea mult utilizate în ultima perioadă de programare, dar există indicații cum că acestea vor fi mai bine utilizate pe viitor. Însă e greu să faci o prognoză încă de pe acum. Și cred eu că problema dimensiunii, acea masă critică necesară, este de asemenea un subiect important, pentru că dacă ai fonduri mici, e greu să obții acea masă critică necesară pentru a ajunge la rezultate concrete. Urmează domnul Vaughan pe lista vorbitorilor. Mulțumesc, domnul președinte, și mulțumesc pentru prezentare. A fost foarte interesantă. Sunt uh, un admirator al acestor instrumente financiare noi și să sperăm că pe viitor vor fi utilizate mai bine și mai mult. Săptămâna trecută am fost uh, la deschiderea unui al doilea campus al Universității Swansea, care a primit uh, bani de la BI pentru asta, sume serioase, 100 de milioane. Îmi pare rău că nu utilizează mai multe state membre aceste tipuri de fonduri. Mi-ați oferit acum o parte a explicației și uh, înțelegem. Celălalt lucru pe care l a spus a fost că 50% din fonduri, sau mai bine de 50%, în continuare sunt la agențiile de tip holding. Ați putea intra puțin în detaliu, vă rog frumos. În, din ce îmi dau eu seama, pune mai mulți bani în instrumentele financiare, pune mai mulți bani la dispoziție, dar uh, dacă banii sunt acolo, trebuie să ne asigurăm că într-adevăr ajung la beneficiari și că finanțează proiecte adevărate. De ce nu sunt uh, transmiși mai departe așadar aceste, acești bani? Și în ultimul rând, cum sunt folosite fondurile? Vă dau un exemplu ca să ilustrez întrebarea pe care o am, e vorba de respectarea fond, uh, intereselor financiare ale Uniunii. Când există acești bani, adesea sunt uh, împrumutați IMM-urilor sau altor proiecte. Dar uh, cu ce rata dobânzii la agențiile de tip holding? E aceeași rata dobânzii la care sunt dați acești bani inițial sau e mai mică rata dobânzii, interesant de aflat. Am auzit exemplu de niște exemple unde agențiile transmit acești bani mai departe, dar cu o rată dobânzii mai mare decât cea inițială. Mulțumesc foarte mult. Prima întrebare. De ce nu toate statele membre utilizează instrumentele financiare? Au fost menționate deja câteva lucruri și ar trebui punctat faptul că mai multe state membre utilizează în politica internă instrumente financiare și aleg să nu uh, meargă pe calea cofinanțării prin FEDER. În Flandra și în Austria și în Franța, în Flandra nu se folosește cofinanțarea. În Austria și în Franța cofinanțarea este limitată dar se utilizează instrumentele financiare în politica internă. Acest lucru se datorează în special concentrării din uh, programele operaționale și uh, dimensiunea locărilor. Pentru că în Flandra este mică și ai nevoie de o masă critică pentru ca lucrurile să renteze. În Austria programele se axează mai degrabă pe uh, lucruri ce se pretrează la granturi și nu instrumente financiare. Iar în Franța, o explicație ar fi una de ordin administrativ. um, to, uh, to establish financial instruments than, than in some other countries. Așa că legea financiară din Franța ar trebui de-a dreptul amendată pentru a facilita utilizarea instrumentelor financiare. Um, there, there are a number of reasons why, um... Sunt mai multe motive pentru care absorpția nu a fost atât de mare pe cât ar fi putut fi. Curtea Europeană de Conturi, de exemplu, a spus că trebuie să evaluăm ce înseamnă nevoia de finanțare. Trebuie să evaluăm starea lucrurilor pentru a ne da seama care sunt problemele și a alege metoda cea mai bună pentru a le soluționa. Dar a existat și acel fenomen de supraangajare. Prea multe angajamente pe fonduri pentru a evita scăderea automată. Am văzut că se întâmplă asta la nivel regional și la nivel de programe operaționale în anumite zone. Instrumentele financiare au fost create, să nu uităm, într-un climat foarte dificil și deși absorpția acestora a fost uh, mai mare în anumite regiuni, de exemplu țara Galilor, ca rezultat al crizei, în alte locuri nu s-a întâmplat asta. Ca un răspuns la criză, de exemplu, țara Galilor a accesat aceste instrumente financiare, dar în alte părți IMM-urile au devenit mult mai precaute, mai puțin predispuse la investiții, prin urmare a existat o cerere scăzută pentru aceste instrumente. Și cred că acești trei factori uh, au contribuit la această abordare diferențiată. Să vedem acum uh, cum sunt utilizate aceste fonduri. Foarte diferit la nivel regional. De exemplu, sunt situații în care uh, fondurile acestea sunt utilizate pentru a acoperi o lacună clară în sectorul financiar dar uh, mai există și situații în care există linii îndelungate de credit care n-ar putea fi obținute în sectorul comercial altfel, sau rate ale dobânzii sub ratele comerciale, dar care permit, uh, care sunt admisibile, mă scuzați, în baza normelor de stat și de ajutorare putem privi totul din perspectiva capitalizării acestor fonduri. Ce capital se utilizează? Adesea, de exemplu, un credit de la BI, ceea ce automat are implicații la nivelul riscului asumat de intermediarul financiar care trebuie să replătească, să ramburseze creditul BI. Și astfel să obțină suficientă rata a dobânzilor de la beneficiarii ultimi pentru a putea face față acestui lucru. Există o, gamă largă de practici, de la credite de tip soft până la credite, credite de tip uh, comercial, mai mult sau mai puțin. Domnul Țelăr este următorul vorbitor înscris la cuvânt. Ja, ich bin uh, dankbar für die Studie. Mulțumesc foarte mult pentru acest studiu. În principiu, ați confirmat ceea ce m-am temut. Din perspectiva politicii regionale, vedem uh, perioada 2007-2013 și uh, pe acolo sunt și anii crizei financiare, 2008-2009, unde s-a ajuns la probleme economice grave în uh, numeroase state din Uniunea Europeană, de fapt în toate iar sectorul bancar, dintr-o dată, nu a mai fost disponibil în calitate de creditor. Pe atunci, ce a fost uh, în gândul nostru ca să utilizăm fondurile de coeziune pentru ca acolo unde sectorul financiar eșuează la capitolul creditare să se poată interveni, mai ales în vederea ajutorării IMM-urilor, care se aflau în această ananghie de creditare trebuia ca prin intermediul instrumentelor financiare să creăm posibilități de ajutorare a acestor firme, în așa fel încât să pompăm bani în uh, circuitul economic. Dar abordarea la nivel practic a fost foarte diferită de la un stat altul. În Germania, guvernul a oferit foarte mulți bani prin uh, programe locale, mai multe milioane de euro. Nu știu însă cine a profitat. Deci, cert este că au fost puși bani la dispoziție pentru asanare energetică, pentru reabilitarea clădirilor. A existat acel, acea primă de mediu pentru cei care dădeau la schimb mașina lor uh, veche, uh, primeau 2500 uh, de euro ca să um, primească, ca să poată să-și cumpere și o mașină nouă. Un fel de programul Rabla la noi în România. Uh, Um, avem și fondul pentru dezvoltare regională, care se axează pe domeniul cercetării și inovării, mai ales în domeniul IMM-urilor, în așa fel încât să reușească să se conecteze la piața mondială. Sunt lucruri care ar trebui să ilustreze valoarea adăugată europeană, dar uh, mi se pare că mm, aceste lucruri uh, au căzut într-un cont de umbră din cauza uh, subiectului de înșelăciune. Modalitățile de facturare uh, în ceea ce privește fondurile europene adesea au un efect de descurajare. Nu mijlocesc uh, uh accesarea acestor fonduri. Sunt firme mici care, din punct de vedere administrativ, nu au uh, capacitățile necesare, uh, e vorba de maxim 100 de angajați, de a trece în revistă toate criteriile. Acolo unde aparatul administrativ este uriaș, aceste fonduri își găsesc clienții. Și, iată, că unde nu a fost posibil uh, din punct de vedere administrativ, uh, oamenii nu au fost încurajați să apeleze la acești bani. Și bineînțeles, ce se întâmplă cu câștigul, uh, cu efectul de returnare a banilor? Cu fondurile renoibile, care aduc banii înapoi pentru a continua mai târziu finanțarea. Ideea de bază a fost una pozitivă, dar când e vorba ca de fiecare dată de bani publici, adesea trebuie respectate, nu așa, regulile. Acolo unde băncile sunt în măsură să se implice, o fac. S-a întâmplat în Germania. Dar în rest, pentru IMM-uri va rămâne foarte greu. Acum există suficienți bani în circulație, cel puțin în anumite state membre. În Germania, de exemplu, uh, multe IMM-uri aleg să nu uh, opteze pentru aceste instrumente, dar sunt și acele uh, state membre unde, în care BCE-ul pompează bani constant Adesea însă, în statele fără problemă, capital există, așa că de ce să-și mai bată capuri cu fondurile europene de tip instrumente financiare? Se pune întrebarea cine își asumă răspunderea. Adesea avem nevoie de uh, niște parteneri, că e vorba de instituțiile private de credit, uh, de bănci publice sau uh, mă interesează dacă în statele membre există instrumente care să funcționeze mai bine decât ale noastre. Lucrurile iau de-a dreptul razna în momentul în care sunt uh, contopite mai multe fonduri uh, europene cu fondurile naționale, modalitatea de facturare fiind una total diferită de la un stat membru la altul, de la o procedură la alta. Iar problemele apar mai ales pentru că povara birocratică crește. Echilibrul între deranj și utilitate. Așa se pune problema până la urmă. După cum ne-au spus-o și expertele noastre, pe viitor va trebui să reluăm puțin acest subiect ca să nu rămână bani neutilizați bani prevăzuți în scopuri nobile, de exemplu consolidarea ocupării, creșterea economică și așa mai departe. Să nu ajungem la finele, uh, uh, la finele exercițiului bugetar pentru a ne da seama că banii rămân pur și simplu acolo, doar pentru a fi cheltuiți la final în scopuri cu totul și cu totul diferite față de cele stipulate inițial nu are cum uh, ca acest lucru să fie în interesul Comisiei noastre de control bugetar. Un scurt comentariu la final, mulțumesc. Um, yes, a a couple of... Da. Câteva comentarii succinte. Criza a avut un impact major, nu numai asupra punerii la dispoziția companiilor a uh, surselor de finanțare, ci a felului în care companiile au abordat acest subiect al finanțării. Deci dacă vă uitați la cifrele pe care Comisia le publică regulată în ceea ce privește accesul la finanțare, vă dați seama că au existat un număr mare de companii care nu au cerut finanțare, nu au depus candidatura pentru că pur și simplu credeau că vor fi respinse. Și ce a apărut în ultimul timp a apărut uh, acest, uh, această noțiune a economiei de descurajare. Deci, impactul nu este numai asupra uh, finanțelor disponibile, ci și, și asupra uh, stimulentelor pentru com- companii să depună uh, cererea pentru obținerea de fonduri. Un alt aspect la care v-ați referit dumneavoastră îl reprezintă birocrația. Și în ceea ce privește implementarea instrumentelor financiare, constatăm că se face prin intermediul băncilor uh, cu care lucrează companiile. IMM-urile nu sunt implicate direct în birocrație. Ele sunt la dăpost, am putea spune. Deci problema birocrației se pune mai degrabă la nivelul autorității de gestionare. Spuneați că sunt două sisteme de uh, financiare care merg în paralel și pentru a face față cerințelor bancare. Dar nu cred că avem o problemă reală sau foarte importantă în ceea ce privește IMM-urile birocrația, povara bi birocratică pentru ele. Da, vă rog, spune președinta, vă rog să conchideți, vă rog frumos, că mai avem încă trei puncte pe ordinea de zi și avem o problemă cu timpul. Okay colegin Ayala da, mă opresc, doamna Ayala Sender. Și, eh, brevemente, vor poco tiempo, Da, mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc mai întâi pentru explicații, pentru studiu și vreau să vă întreb, după ce s-au lansat aceste instrumente financiare, mai ales într-un context de criză, așa cum ați explicat dumneavoastră, cu toate consecințele, observ totuși că în ceea ce privește o mai bună utilizare a acestor instrumente financiare și dorința de a utiliza eventual subvenții în loc de instrumente financiare în anumite domenii. După părerea dumneavoastră, ce ar fi mai bine? Să se utilizeze în anumite domenii subvențiile și în alte domenii să se facă apel la instrumente financiare? Care este părerea dumneavoastră acum? Și, în al doilea rând, observ că băncile intermediare, care sunt intermediari, de asemenea, fac parte din context și contextul este foarte diferit. Uh, e vorba de bănci, e vorba de anumite organisme. Și aș dori să știu, la finalul acestui studiu, după părerea dumneavoastră, care este instrumentul care este cel mai potrivit sau cel mai bine adaptat Uh, pentru că, da, în continuare, pe aceste instrumente financiare ne aflăm în continuare într-o etapă de test o, le utilizăm în diferite domenii, însă intermediarii financiari de, uh, uh, și ulterior beneficiarii sunt foarte diferiți. Poate fi vorba, eu știu, de bănci, poate fi vorba de organisme, sunt, poate fi vorba de utilizarea acestor instrumente pe anumite perioade, pentru anumite scopuri, o, unii care preferă să se ajute reciproc și atunci un instrument dintr-o țară poate fi utilizat pentru a susține un alt instrument financiar dintr-o altă țară în funcție de proiecte și așa mai departe. Și la pagina 90 din studiul dumneavoastră, și anume contribuția pentru a îmbunătăți rezultatele politicii de coeziune. Eu, în acest sens, aș vrea să vă întreb, bun, diferența este imensă uh, și mi-a atras atenția, pentru că întrebarea se referea la agenții responsabili de gestiune, deci strict gestiune, Acum, oare nu credeți cumva că era evident răspunsul pentru această întrebare? Și cel mai evident era, de fapt, întrebați pe responsabil, că ei știu mai bine, nu? Uh, ei sunt cei care sunt implicați direct. Poate că ar fi bine să putem să fim în măsură să răspundem la această întrebare discutând și cu cei care uh, au uh, beneficiat de subvenții ca să putem compara pentru că cei care au beneficiat de subvenții spun mereu că e mult mai ușor să ai acces la ele decât la instrumente financiare. Și uh, posibilitatea de control e mai bună decât în cazul instrumentelor financiare. Așa că nu știu, eventual în funcție de întrebare mă uit și la răspuns. Răspunsul nu, e, nu oferă niște informații foarte diferențiate pe categorii. Când analizezi o situație, trebuie să ții seama și de context și când uh, uh, discuți cu oamenii, îți dai seama că de multe ori ei spun că e mult mai simplu să obții subvenții decât instrumente financiare. Um, thank you very much. Mulțumesc. S-au făcut puține cercetări în ce privește granturile și împrumuturile, care ar fi mai eficiente am uh, încercat să găsim informații, dar nu e un subiect care pare să fi fost suficient uh, studiat. A avut însă loc uh, recent un seminar la care am participat cu autoritățile de gestionare și ce am desprins eu acolo ca concluzie, vorbitorii au fost de acord, e o chestiune foarte interesantă, a fost o sugestie conform căreia o companie viabilă ar prefera să aibă acces la un uh, împrumut care acoperă 80% din uh, nevoile sale de investiții, decât un grant de 20%, care să acopere 20%. Și în parte, tot în legătură cu acest subiect, și se pare că era un uh, consens, e că o companie viabilă ar prefera un împrumut mai degrabă decât un grant, pentru că birocrația necesară pentru un împrumut decât pentru un uh, grant e mai mică. Sigur că nu există suficiente studii, poate să pară doar așa o, o idee misă, dar se pare că între autoritățile de gestionare există această tendință de a folosi instrumentele financiare pentru a uh, înlocui un grant sau un împrumut. Și putem constata acest lucru, în, de exemplu, în Lituania. Lituania e un exemplu foarte bun. Începem să vedem că sectorul privat uh, acordă mai multe uh, împrumuturi decât uh, acordă politica de coeziune sau prin intervențiile sale. Sigur că obiectiv Mm, e foarte greu să spui că un instrument e mai bun sau mai potrivit pentru an, diverse scopuri. În orice caz, firmele mici uh, preferă împrumuturi pentru că uh, nu există niciun impact asupra proprietății companiei respective, deci uh, ezită când e vorba de capital pentru că întotdeauna trebuie să cedezi uh, controlul uh, când e vorba de capital, dar, de exemplu, în companiile care cooperează cu centrele de cercetare sau cu, cu universitățile, se pare că ă, posibilitățile de cooperare este, sunt foarte interesante. Dar îmi pare rău că trebuie să vă întrerup, trebuie să dăm cuvântul domnului ă, reprezentant al Comisiei Europene, doamnei. Da, foarte pe scurt, mulțumesc foarte mult nu fac decât să repet ce am aflat din raport. E vorba de date din 2013. Uh, Cu noul cadru financiar am, încercat, am reușit să corectăm uh, aceste, aceste probleme. Avem uh, noi linii, de, linii directoare pentru autoritățile de gestionare și avem și un instrument de asistență administrativă tocmai pentru a aduce o mână de ajutor în ce privește construirea capacității. E o problemă. Uh, factorii implicați trebuie ajutați să construiască capacitatea administrativă și noi trebuie să îi uh, ghidăm în acest sens. Am ajuns la sfârșitul acestui punct de ordine zi. Mulțumim pentru acest studiu foarte interesant uh, care Iată, ne-a captat atenția. Îmi cer scuze că sunt așa brutal acum, altfel nu ne mai încadrăm nici cum în program. Următorul punct de pe ordinea de zi este delegația noastră în Hamburg și Berlin, în Germania, și uh, mă bucur că doamna Ayala Sender, doamna Chinici, domnul Von uh, au fost alături de mine. Am fost în Berlin pe 3 noiembrie dimineața. Uh, Mă scuzați, o să mergem în Berlin 3 uh, noiembrie dimineața la Consiliul pentru Afaceri Europene. O să mergem la Ministerul de Finanțe. O să discutăm despre frauda cu TVA. Și apoi o să discutăm cu secretarul de stat. Sigur stă cu uh, inima cât un purice până ce ajungem noi acolo. Avem raportul special al Curții de Conturi pentru calcularea produsului social brut cu resurse proprii în Uniunea Europeană. Apoi, vom vizita proiecte în Berlin și anume programul operațional 2007-2013 cu Adlershof și Parcul Tehnologic, pe care îl cunoaște domnul Țelor foarte bine cu siguranță, și uh, Petrecem acolo după amiază. Apoi mergem la Șverin și discutăm despre programul Mecklenburg-Vorpommern 2013-2014 au fost uh, ani speciali și să vedem uh, ce s-a întâmplat, după care mergem la Hamburg pentru ca acolo să vedem uh, ce se întâmplă cu resursele proprii în port și să vedem cum au fost implementate fondurile structurale în Hamburg, dacă toți suntem acolo. Se termină totul cu o conferință de presă. Eu cred că va fi important pentru că nu adesea ne ocupăm de resursele proprii și de aceea delegația este foarte importantă. De la Digi Regio avem pe cineva aici, domnul Faiț, și ar fi frumos dacă ne-ar spune câteva cuvinte, vă rog. Vettstein. Danke sehr. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Am uh, decis să vă însoțim, pentru că este foarte importantă această delegație. Vom uh, merge în toate cele trei uh, landuri, vom vedea ce se întâmplă cu fondurile structurale, deci în, uh, vom veni în prima dupămează a primei zile și vom încerca să fim acolo pentru tot restul delegației. Avem probleme diferite pe care le putem discuta la fața locului și sperăm să oferim un impuls în urma vizitei dumneavoastră. De exemplu, în Berlin administrația este formițată și ar fi bine ca în urma delegației să fie remediat, de exemplu, acest aspect. Celelalte domenii țin mai degrabă de aspecte tehnice și n-aș vrea să intru acum în detaliu pentru că timpul ne presează acum și noi mai avem timp oricum să vorbim uh, pe parcursul delegației pentru că, după cum vă spuneam, sunt probleme tehnice cu uh, statisticile um, sau la Mecklenburg-Vorpommern cu um, probleme cu profesorii și învățătorii. și plata acestora. Din motive nefericite, în anul 2014 aceste sume au ajuns în rezervă. E foarte dificil, um, trebuie să nu ne gândim doar uh, la beneficiari, trebuie să ne gândim și la erorile de stat. Uh, probleme conceptuale um, din cauza unor lucruri prost gândite și dacă uităm la Mecklenburg-Vorpommern avem cazul profesorilor. Cum au fost preluate numele profesorilor? Pur și simplu din uh, cărțile acelea anuale, dar a fost o metodă total eronată care a dus mai târziu la probleme deci uh, sperăm ca fiind acolo, la fața locului, să ne dăm seama exact ce s-a întâmplat. Mulțumesc, vă însoțim cu plăcere. Domnule Faiț, vă cerem documente pentru că e important să ne putem pregăti. Noi suntem cât se poate de uh, exhaustivi în acțiunile noastre și vrem să fim pregătiți când uh, mergem acolo ca să uh, știm exact uh, cum ne prezintă ei problemele și care e problema de fond, de fapt. Dacă în cercul participanților sau de la comisia noastră mai sunt și alte intervenții, acum e momentul. Nu? Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi atunci. Și anume, protocolul pentru tutun. Punctul 7 și punctul 8 va fi amânat pentru că raportoarea nu e iar documentul n-a fost uh, predat ca să fi avut timp să-l parcurgem. Deci punctul 8 e amânat, iar raportoarea mi-a transmis câteva observații și m-a rugat să vi le prezint chiar eu și spune că comerțul ilicit cu produse din tutun înseamnă 10 miliarde de euro pe an Mulțumesc. Cine a avut această idee genială? Pentru că uite ce zgomot e în sală. Vă rog frumos să vă opriți, dacă se poate. 10 miliarde euro în Steuereinnahmen, das uns entgehen. Deci ne scapă printre degete 10 miliarde de euro, iar protocolul FTTC al OMC uh, e în curs de ratificare. Kohl bietet eine eine ein komplexes Maßnahmenpaket an Regeln und Politik Sunt mai multe norme, mai multe uh, seturi de norme pentru a combate comerțul ilicit cu produse de tutun prin due diligence, prin uh, aprobări eficiente, printr-un uh, sistem de certificare, prin track and trace, sistem de identificare și trasabilitate. Protocolul este un acord internațional și este o primă inițiativă în acest domeniu care implică mai multe state, deci la nivel transfrontalier și ar fi important ca acest protocol să fie ratificat. Pe lângă acest protocol, în Uniunea Europeană avem directiva cu privire la produsele de tutun, care prevede și ea o trasabilitate, deci track and trace pentru produsele pe bază de tutun. Și atunci să vedem dacă avem interfețe, într-adevăr, sau dacă sunt lucruri care se completează iar Uniunea Europeană are patru acorduri cu, ce, cu The Big Four, Philip, acordul cu Philip Morris uh, expiră în acest an. De mai mult timp ne gândim dacă să-l prelungim sau nu. Este o întrebare importantă pe care ar trebui să o discutăm astăzi. În proiectul de aviz pe care l aveți în față, raportoarea ne recomandă ca acordul de tutun să nu fie renoit. Dar, dacă pe 9 iulie 2016 expiră acest acord, iar protocolul uh, e implementat și ratificat în 2017, se pune întrebarea ce facem uh, pentru că avem acea lacună uh, juridică între timp. Așa că raportoarea lansează o întrebare către comisie. Când vom primi o evaluare în ceea ce privește acordul pentru produsele de tutun. Uh, domnul Stas a întrebat-o și pe vicepreședintă exact acest lucru. Și care este valoarea adăugată dacă renoim acest acord? Care este starea, stadiul negocierilor și ce calendar aveți prevăzut? Olaf e prezent. Colegii mai au întrebări de adresat? Am reușit să acoperim totul acum. Bart și Denis, vă rog. Dank u, voorzitter. Ik heb niet direct een vraag aan, aan Olaf. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, n-am o întrebare pentru Olaf. O reprezintă pe domnul Iovor. Textul uh, doamnei Macovei uh, este foarte bună. Aliniatele 11 uh, și 19 mă vizează direct. E vorba despre transparență, despre rolul uh, industriei tutunului, acordul cadru, protocol și așa mai departe, dar poate că ar trebui să adăugăm și poate chiar o să înaintez un amendament în legătură cu rolul mediatoarei care a spus că în ceea ce privește uh, întrunirile industriei uh, cu uh, Comisiei cu Industria Tutunului, ar trebui să fie o, o, uh, urmărite îndeaproape. Nu am avut nicio reacție din partea Comisiei, de cred că ar trebui să ținem cont de declarația mediatoarei. Și din intervenția doamnei uh, Gheorgheva, am înțeles că doar la sfârșitul anului, înainte de Crăciun, vom avea o evaluare a celor patru acorduri uh, tutun în vigoare. În orice caz, acest uh, aviz ar trebui să ține cont, uh, de, ținem cont de el și în, uh, în avizul nostru și al Comisiei Libe. Domnule Iong, mulțumesc. Da, și eu merg pe aceeași ordine de idei. Într-adevăr, aș dori să o felicit pe doamna Macovei. Prima analiză, e prima analiză a comisiei noastre înainte de a lua o decizie definitivă, dar cred că am spus acest lucru destul de clar. Comisia a adoptat o Uh, rezoluție transparentă și clară și, în ciuda acestor aspecte, constatăm că uh, avem de face cu întârzieri foarte mari. Rațiunile pentru care ar trebui să mai negociem cu statele membre nu mă convin. Cred că trebuie să rămânem uh, ferm pe poziție și în textul avizului să insistăm și asupra acestui aspect. Doamna Iala Sender, acum ultima are cuvântul. Da, mulțumesc eu vroiam mai întâi să uh, deplâng faptul că doamna Macovei nu e de față, pentru că nu știm niciodată care e părerea grupului sau Dumneavoastră ați transmis uh, anumite informații, dar nu știm dacă vin din partea grupului sau sau din partea dumisale. Bun, în fine. Eu aș vrea să amintesc, ca să nu mai trebuiască să mai fac încă o dată, cât de ridicol e pentru că, și mă refer la comisie, uh, cât de ridicol e. E vorba de o, un aviz pentru Comisia Libe referitor la ratificarea unui tratat uh, și protocolul în ceea ce privește comerțul ilicit cu produse derivate din tutun. Bun, eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe fond, pe această parte și să nu uh, preluăm din competențele libe, pentru că Așa spunea din aur domnul Stanislas când a trasat întrebarea doamnei Gheorgheva. Uh, mie mi se pare că mesajul este foarte puternic și nu trebuie să uităm faptul că e vorba de un aviz libe. În momentul în care evocăm aceste acorduri cu uh, uh, cei patru producători de produse din tutun. Vreau să spun, deci, că mi se pare că una e să adresez anumite întrebări și să evoci faptul că există o discrepanță între momentul în care se încheie un acord și intrarea în vigoare a protocolului și alta e să evoci aceste acorduri de, de, pe tema tutunului, care e cu totul și cu totul un alt cadru. Acum, nu știu, se profită de această ocazie, bun, se face aceast, acest amalgam, nu știu cum o să reacționeze cei de la LIBE pe acest subiect. În orice caz, noi să fim concreți și să ne concentrăm pe ceea ce ni se cere, și anume partea referitoare la tratat. Acum, în ceea ce privește acordurile, atunci o să avem uh, un raport uh, ce va fi făcut din partea doamnei Gheorgheva și o să avem informații atunci, așa că nu știu dacă Uh, se poate accepta acest lucru, mai ales în comisia noastră. Mulțumesc. Also, ich halte Mi se pare că cele trei instrumente sunt foarte importante. Nu e nimic de râs. Doamna reprezentantă de la OLAF are cuvântul. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Äh... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mă refer la acest aviz al doamnei Macovei. Vă rog frumos să mă înțelegeți. Vreau să vorbesc în engleză pentru că așa m-am pregătit, mi-am pregătit notițele și atunci e mai simplu. Uh, we very much welcome. Salutăm sprijinul Comisiei dumneavoastră în ceea ce privește uh, ratificarea protocolului și suntem de acord cu părerea raportoarei, respectiv că acest protocol reprezintă o contribuție foarte importantă la eforturile internaționale pentru a elimina comerțul ilicit cu produse din tutun. Uh, Uh, în orice caz, e un instrument uh, multilateral pentru a combate comerțul ilicit cu produse din tutun. Spre informația dumneavoastră, Comisia a propus două decizii care a, uh, permit Uniunii Europene să ratifice protocolul Convenției Cadru OMS la nivel național, pentru că există un protocol și o ratificare și deci pentru motive legate de competențele Uniunii Europene trebuie să propunem două decizii de autorizare. Comisia dumneavoastră a fost consultată doar cu privire la decizia privind uh, chestiunile legate de libertate și de securitate, Fe vechiul uh, pilon al treilea. Dar, bineînțeles că și cealaltă latură este importantă și ambele trebuie tratate împreună. Cooperăm cu președinția luxemburgheză în prezent, sperăm să obținem uh, un acord la Consiliu chiar înainte de finele anului. Vă spun că din capul locului că nu va fi ușor, dar vom coopera cu președinția și cu delegațiile foarte strâns. Ați uh, menționat evaluarea care trebuie să fie făcută până la sfârșitul anului. E menționată și cu ocazia acordurilor. S-a menționat acest uh, aspect și în întâlnirea cu doamna comisar Gheorgheva. Vă pot spune că, într-adevăr, ne-a luat ceva mai mult timp pentru că am cerut să verificăm în statele membre care este experiența lor cu acest acord și cred că e pertinent acest aspect pentru că statele membre sunt uh, parte la acordul uh, respectiv și deci uh, punctele lor de vedere sunt foarte importante și ele vor fi um, incluse și în evaluarea care sperăm, cum spune și doamna Gheorgheva, va fi publicată până la sfârșitul anului. Și de aceea, din punctul nostru de vedere, ar fi bine, ar fi util sau invităm comisia dumneavoastră să ne mai acorde un răgaz, să nu uh, luați o decizie finală, respectiv să aprobați acordul sau nu, până când decizia finală va fi publicată. Nu știu dacă mai am timp, uh, știu că timpul ne presează și spuneați chiar dumneavoastră, relația între cele trei instrumente diferite, aș putea să mă refer la ele, pentru că avem multe de spus, am uh, comentarii tehnice, o pot face, dar sunt la latitudinea dumneavoastră. Îmi permiteți? Da? Se poate? Da, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Sper că și interpreții ne mai pot acorda 5 până la 10 minute. Doar 5 minute mi-ajung, spune vorbitoarea. Aș dori să mă refer la concluziile raportării din perspectivă tehnică cu, noi, cu noua directivă cu privire la comerțul uh, ilicit cu produse din titun uh, și Convenția Cadru pentru Controlul lui Tutunului. Ea spune uh, că sunt inutile. Sigur că e adevărat că avem un nou cadru de reglementare de care trebuie să ținem cont, protocolul și așa numitul TPD, deci directiva privind produsele din, taba- din tutun. Sigur că există în ambele documente reguli cu privire la uh, trasabilitate, ca și în acordul pentru produsele din tutun de altfel, dar trebuie să ținem cont de două aspecte importante atunci când examinăm relația între trei, cele trei uh, instrumente diferite. În primul rând, factorul timp, s-a spus deja. A atât, deci provocările de urmărire și de trasabilitate din protocol și din directivă se vor aplica doar după, la 5 ani după intrarea în vigoare, ceea ce înseamnă pentru directivă e vorba de mai 2019. Deci directiva va intra în vigoare uh, și deci uh, termenul limit este mai 2019. Îl avem și pe șeful de unitate de la Digistante care cooperează acum strâns cu statele membre pentru a uh, Mm, uh, redacta actele delegate pentru a pune în aplicare aceste prevederi de uh, urmărire și de trasabilitate din directivă, dar totuși termenul este 2019. În ceea ce privește protocolul, momentul e încă necunoscut, pentru că trebuie să uh, mai socotim, să mai adăugăm 5 ani de la intrarea în vigoare a protocolului. Avem nevoie de 40 de ratificări pentru înainte de intrarea în vigoare a, a protocolului. Până acum am obținut 3, am obținut doar 10. De aceea ne străduim la nivelul Uniunii Europene să finalizăm ratificarea cât mai repede cu putință, inclusiv cu statele membre, pentru că e un acord mixt. Nu avem nevoie doar de ratificare europeană, ci toate statele membre trebuie să ratifice acordul. Deci nu știm, chiar dacă, și e o un scenariu pozitiv pe care ni-l dorim. Deci dacă obținem intrarea în vigoare a protocolului la anul, atunci prevederile legate de uh, trasabilitate din protocol se vor aplica doar din 2021 încolo. Deci, încă o dată, cu 5 ani mai târziu. Deci, încă o dată, factul, uh, factorul timp e foarte important. Și apoi mai există și un alt factor de care trebuie să ținem cont, respectiv sfera de aplicare a regimului de, uh, de monitorizare și a trasabilității. E un uh, sistem complex, dar încerc să-l simplific. În ceea ce privește protocolul, bineînțeles că în modul ideal e soluția cea mai bună, pentru că e o soluție globală, multilaterală, e un instrument multilateral. Deci, salutăm orice ratificare pentru ca instrumentul să poată intra în vigoare. Dar, bineînțeles că avem nevoie de masa critică necesară de țări uh, pentru a uh, implementa protocolul. Dacă dorim cu adevărat să acționăm, deci să combatem comerțul ilicit în Europeană, e foarte important să includem și țările în care sunt contrafăcute uh, țigările și care ajung pe piața europeană. Deci, trebuie să luăm, să preluăm și țările de origine și de tranzit. Și dacă vă uitați la ratificări, la cele 10 ratificări pe care le-am obținut, nu sunt, e vorba de țări uh, cheie, țări uh, de origine și tranzit. Pentru că dacă nu, avem un, un protocol minunat, dar cu mari lacune. Și de aceea comisara Gheorgheva mi a cerut nouă și altor uh, servicii ale comisiei să uh, ne străduim să obținem ratificarea la nivel mondial. Deci de fiecare dată când ne întâlnim cu Ucraina și cu alte țări, încercăm să convingem aceste țări să ratifice protocolul. Deci, încă o dată, ratificarea de, țările, de către țările sursă și țările de tranzit e foarte importantă. Acum, în ceea ce privește directiva privind produsele din tutun, după ce va intra în vigoare, prevederile vor juca un rol foarte important pentru a urmări țigările produse în Uniunea Europeană sau care trebuie să fie vândute uh, în Uniunea Europeană de către state terțe. Deci, va fi o contribuție foarte importantă a combaterii produselor ilicite din tutun pe piața unică europeană, dar e vorba doar de piața unică europeană, pentru că nu avem uh, jurisdicție în afara UE. Uh, pe de altă parte, dacă vă uitați la acordurile privind tutunul, ele oferă o altă posibilitate și aici nu fac decât să fac o constatare, nu fac o judecată de valoare. Deci ne oferă posibilitatea de a trasa și de a urmări produsele la nivel uh, mondial, produsele care sunt traficate în Uniunea Europeană. E o mare problemă, după cum știți. Din păcate, nu se poate doar cu uh, directiva cu privire la produsele din tutun. Și vă pot da un exemplu. Uh, tigările produse în Balcani, care sunt uh, fabricate pentru uh, piața locală, nu vor face obiectul urmăririi în virtutea directivei, dar ar putea fi urmărite dacă acordurile de privind tutunul se aplică. Deci iată care sunt aspectele pe care doream să le enumăr. E vorba doar de informații pe care vi le supun atenției cu siguranță, în urma evaluării, veți avea acces la informații mai vaste și de aceea rog Comisia dumneavoastră să uh, nu ia decizia definitivă înainte de publicarea evaluării. Mulțumesc! Ja, viel, vielen Dank, Frau, Frau Hoffmann. Mulțumim, doamnă Hoffmann. Nu trebuie să simplificăm uh, ce înseamnă aceste uh, Uh, acorduri în toate domeniile, cultura, când trăiesc și nu numai. Deci fără aceste acorduri n-am fi ajuns unde suntem astăzi, de aceea uh, ar trebui să nu pierdem din vedere acest lucru și sper să reușim să ne încadrăm cumva calendaristic, să se potrivească totul, pentru că avizul nostru este pentru LIBE, Comisia de Afaceri Interne. Oricum, uh, trebuie să găsim un timp de consiliere pentru a discuta despre această evaluare. Eu Mă ocup în ianuarie de acest subiect, dar nu în Parlament, ci în afara Parlamentului. Fac uh, o, un eveniment cu lobby-ul antitabac, dar și cu cei, mare, cei mari patru, The Big Four. Este o, un eveniment uh, la care, bineînțeles, puteți participa dacă vă doriți, ca să vedem ce ne-a oferit acordurile pe tutun până acum, care sunt așteptările și încotro ne îndreptăm. Mulțumesc foarte mult! Oprim această reuniune și ne revedem. Nu știu, am atâtea hârtii în jurul meu că nu mai știu. Nu găsesc ordinea de zi. La Strasburg ne vedem. Și acest aviz are termen de amendamente 7 decembrie. Ba nu, 14 decembrie. Avem suficient timp la dispoziție pentru toate. Ines! Voi zice în engleză The, the interpreters can, can... ca să poată pleca interpreții. Just to raise the question on, the, on this meeting in, on Monday, because it's uh, in principle at the same time as we have the, the debate uh, in plenary on the discharge uh, of the three